Right, good morning, everybody. Uh, very nice to see the early birds. Uh... Bună dimineața tuturor. Am uh, discutat cu președintele Comisiei Transporturi uh, venind în coace și l-am întrebat dacă toată lumea este prezentă la el la comisie uh, la ora 9 dimineața. Mi-a spus că da, deja au votat câteva lucruri. Acum uh, pentru că începem. Avem uh, pe ordinea de zi punctul 7, un schimb de opinii cu raportorul pentru Comisia Buget, uh, Giovanni Lavia, și v-aș propune ca întâi să dăm cuvântul uh, doamnei Ashley Fox și după aceea raportorului de la buget, domnul Giovanni Lavia, și pe urmă, oricine altcineva dorește să intervină, poate să o facă. Văd că deja sunt uh, oameni aici care sunt uh, familiarizați cu subiectul bugete, deci acest schimb de opinii va fi unul, sperăm, fructuos. Deci, uh, domnul Ashley Fox are cuvântul. Bună ziua, uh, doamnă președinte, bună ziua și bun venit, domnule la via, aveți uh, o sarcină de neinvidiat să faceți față cerințelor Comisiei, statelor membre și a europarlamentarilor. Am să vorbesc întâi despre principiile generale care cred că ar trebui să stea la baza bugetului și vreau să spun că bugetul european trebuie să fie să se alinieze nevoilor de austeritate din statele membre. Ar fi cu totul nerezonabil dacă Uniunea Europeană ar cere vreo creștere a cheltuielilor într-un moment în care contribuabilii de acasă asistă la o creștere a uh, impozitelor, la o reducere a serviciilor și când uh, statele din zona euro încearcă să reducă sever cheltuielile, repet, Uniunea ar, ar fi nedrept să meargă în direcția opusă. Cred că bugetul ar trebui redus. Știu că este improbabil să găsim un sprijin majoritar pentru această idee, de aceea, domnule Lavia, cred că dumneavoastră ar trebui să înghețați bugetul în termen reale, adică să faceți o ajustare doar cu rata inflației. Și în ceea ce privește răspunderea Comisiei Econ, cred că mulți membri ar putea să argumenteze că această organizație trebuie să aibă mai mulți bani pentru a își îndeplini sarcinile statut bugetare, uh, supravegherea băncilor sau uh, orice alte responsabilități. Sigur că toți putem găsi motive întemeiate să cheltuim mai mulți bani pe proiecte. Există instituții, organizații care chiar merită mai mulți bani și cred că atunci când membrii noștri întâlnesc astfel de exemple, ar trebui să echilibreze aceste creșteri cu uh, tăieri în altă parte dacă un membru consideră că cineva trebuie să primească mai mulți bani, atunci trebuie să găsească pe cineva, pe altcineva care să primească mai puțin, ca să echilibrăm balanța. Domnule Lavia, deci am să vă dau cuvântul, acestea fiind spuse, și v-aș ruga să aveți grijă să nu Uh, ajungem până la urmă cu o, o listă de dorințe de neîndeplinit. Domnule Lavia, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule Fox, pentru aceste indicații. După cum știți, procedura îndelungată procedură bugetară a început prin adoptarea de către plenară și de către Parlament a liniilor directoare a orientărilor pentru bugetul pe 2013, procedură îndelungată pe care o vom parcurge pe, tot, pe toată durata anului. Am cerut să pot participa la toate întâlnirile comisiei, comisiilor pentru a prezenta nu numai aceste principii, linii directoare ale bugetului, ci și anumite elemente care, uh, pe care Comisia Buget le cunoaște mai bine și alți parlamentari mai puțin. Este foarte important să avem uh, la modul global o, o perspectivă corectă a bugetului. Ne aflăm la sfârșitul unui exercițiu uh, bugetar multianual și, așa cum se întâmplă de obicei, pe măsură ce avansăm cu acest uh, cadru financiar multianual, ajungem la cereri de plăți crescute cei care au nevoie să efectueze plăți în cadrul diverselor programe, precum cele regionale sau de cercetare, ajung acum în faza de plată. Este nevoie de efectuarea acestor plăți. Așa cum spunea domnul Fox, apropo de austeritatea uh, bugetară, trebuie să punem la punct un buget auster. În sensul că nu trebuie să adăugăm noi cheltuieli care să nu corespundă priorităților, dar trebuie să știm că Europa și Comisia a luat și-a asumat niște angajamente în anii trecuți și acum vine momentul plății. aceste angajamente se ridică uh, pentru momentul de față la 207 miliarde de euro și nu putem să nu ne uh, achităm de angajamentele pe care le-am uh, contractat în ultimii ani. Ca să vă faceți o idee, iată graficul care arată cererile de plăți ale statelor membre uh, de anul trecut. La sfârșitul lui 2011, în ultima lună, în decembrie 2011, statele membre au prezentat cererile legitime de plată în valoare de 15 miliarde de euro, iar Comisia nu avea decât 5 miliarde. Iată o gaură de 10 miliarde care au trecut din bugetul de pe 2011 uh, în cel din 2012. Iar aceste valuri succesive de cereri de plăți ne vor mai uh, lovi în acest, pe parcursul acestui an. E vorba de câteva linii precum cercetarea, politicile regionale, creditele de plăți pentru bugetul 2011 nu au fost suficiente pentru a lichida aceste angajamente. De aceea am cerut Comisiei să dea dovadă de realism atunci când uh, uh, va uh, prezenta proiectul de buget care va fi gata pe 25 aprilie. aceste vizite ale mele la comisiile de specialitate, în care vorbesc despre liniile eh, bugetare care țin de competența acestor comisii, au și ele rostul lor. Este vorba de faptul că dacă avem voința de a consolida anumite linii bugetare, trebuie în același timp, așa cum spunea colegul Fox, să fim în măsură să definim și prioritățile negative, adică nu trebuie să oferim mai multe resurse pe anumite linii fără să găsim uh, modalități de a scădea sumele alocate altor linii. Și în plus, uh, trebuie să avem previziuni responsabile, previziuni realiste în legătură cu fiecare prioritate care uh, ar putea să se bucure de sume uh, mai mari. Cam asta ar fi orientarea generală. Vrem să prezentăm un buget auster responsabil, pe de o parte, dar pe de altă parte capabil să aducă uh, sprijin pentru atingerea priorităților definite. Și aici e vorba de creștere și de crearea de locuri de muncă. Deci, încercăm să ajutăm liniile bugetare dedicate acestor priorități, ținând cont de faptul că bugetul Uniunii nu permite decât câteva orientări. Deci e clar că nu vom putea rezolva toate problemele cu uh, resursele pe care le avem la dispoziție. Bună ziua, domnul președinte. Domnul Gozes, uh, domnul președinte, uh, sunt pasionat de problemele bugetare uh, și de obicei, eh, lucrurile se petrec așa. Noi eh, ne definim eh, prioritățile și pe urmă constatăm că nu avem suficienți bani. Eu sunt primarul unei comune de foarte mult timp și mm, nu am uh, Nu avem, da, nu avem uh, datorii, uh, nu am avut niciodată. Discuția uh, pe care o purtăm acum este doar pentru distracția publicului. Noi știm că acum este vorba de justificarea unor dezbateri. Trebuie să fim responsabili, trebuie să nu cerem mai mult eu nu vreau să cerem mai mult, vreau doar să fim coerenți. Coerenți cu ceea ce cerem Europei. Nu putem, pe de o parte, ca șefii de stat uh, și de guvern să um, reducă bugetele naționale și contribuțiile naționale și pe de altă parte să ceară uh, resurse de la Uniune și revin la subiectul favorit, uh, acela al interpreților. Aud peste tot că trebuie să scadă cheltuielile cu interpretarea, trebuie raționalizat sistemul. Da, de acord, reducem aceste cheltuieli, dar uh, asta înseamnă sinucidere pentru uh, Europa, pentru că se pierd uh, valori democratice. Vorbim despre uh, politici care trebuie puse în aplicare în, în uh, toată Europa. Nu putem să avem reguli pentru controlarea uh, și reglementarea tuturor fără a acorda instituțiilor care se ocupă de asta resursele necesare. Trebuie să explicăm cetățenilor ce facem aici, uh, Uh, la Parlament și nu putem pretinde europarlamentarilor aleși să uh, participe numai la ședințele în care se vorbește limba engleză. Mă mir că unii spun că Europa nu este îndatorată și Europa poate să împrumute bani. Europa nu poate să împrumute bani pentru a uh, finanța uh, societățile de investiții și financiare. Spunem că avem un buget de austeritate, că nu putem face nimic, că trebuie gestionate fondurile foarte atent, dar Europa nu va putea favoriza relansarea dacă nu dispune de fonduri și de resurse. Haideți să vedem câte călătorii, uh, câte uh, întâlniri, cât uh, um, cheltuieli nejustificate sau care nu servesc la nimic. Am putea face economii și noi și până la urmă, puțin câte puțin, am putea uh, ajunge la economii substanțiale. Aici uh, oamenii gândesc la nivelul milioanelor de euro, dar ar trebui să gândim în zeci de milioane sau sute de milioane pentru a fi realiști. Thank you. Hola. <clears throat> Hola. Mulțumesc. Aș putea spune că mi se pare că avem aici un echilibru bun, e bine să facem um, economii în domeniile unde se poate, dar trebuie de asemenea să luăm și hotărâri care să fie după aceea aplicabile. Și aici uh, două principii de prioritate ar trebui să urmăm. Și, uh, și comisia noastră trebuie să le urmeze. În primul rând, e important să ne asurăm că autoritatea uh, europeană va avea competențe necesare astfel încât să-și uh, desfășoare activitatea în manieră eficientă, pentru că la ora actuală dimensiunea acestea nu este suficient de mare și atunci uh, trebuie să rezolvăm această problemă. Mai mult, uh, din um, competențele sale Uh, cresc din ce în ce mai mult, având în vedere legislația adoptată. Deci trebuie să fim prudenți aici, trebuie și uh, bugetul să crească um, odată cu competențele. E important să fim activi în acest cadru. Autoritatea europeană și toate aceste autorități pe care le-ați menționat sunt importante pentru stabilitatea Europei. În al doilea rând, uh, Trebuie să ne interesăm de managementul intern al activității Comisiei în acest uh, uh, cadru și anume uh, uh, Digi ECFIN și anume sunt uh, suficiente resurse, au suficient personal astfel încât să gestioneze uh, bugetul și proiectele într-o manieră eficientă și care sunt proiecte pentru anul viitor, acele pachete de șase și de două acte normative care urmează să fie implementate și care necesită niște planuri concrete începând din toamnă. Apoi, semestrul european va ocupa și el uh, un rol din ce în ce mai mare și atunci bugetul comisiei trebuie să acopere faptul că um, aceste, acest semestru va fi gestionat cum trebuie, așa cum a fost gândit de la început. Și cred că uh, Trebuie în acest sens să ne dezvoltăm și pe statisticile europene, pe dezvoltarea acestora. Există un program care își propune să, îmbunăț- să programele de luptă împotriva evaziunii uh, fiscale și cred că așa acesta ar merita uh, un interes uh, din partea noastră. Și apoi, până acum, s-a dovedit prin studii faptul că statisticile trebuie să fie îmbunătățite și trebuie să acopere și mai multe domenii. Trebuie de asemenea să fim coerenți în alocarea resurselor. Apoi, în ceea ce privește colaborarea fiscală, e bine, și aici avem un uh, potențial foarte mare. Putem să luptăm mult mai bine împotriva evaziunii fiscale dacă facem acest lucru într-o manieră uh, de colaborare. Și uh, Aștept uh, cu nerăbdare un proces uh, constructiv în lunele care urmează și uh, Uh, sper că vom putea să ne ridicăm la înălțimea răspunderilor noastre. Important să înțelegem care au fost cauzele uh, crizei și, ca urmare, autoritățile de mm, um, supervizare trebuie să uh, se asigure că acest lucru nu se va întâmpla din nou. E o chestiune de care depinde viitorul nostru și trebuie să acționăm în acest moment. E nevoie de timp, dar autoritățile trebuie să acționeze, acționeze altfel nu vor avea rezultate. Thank you. Mulțumesc. În numele ALDE. Mulțumesc foarte mult. Cred că domnul uh, Lavia ne-a prezentat foarte bine modul în care uh, funcționează bugetul Uniunii Europene în această perioadă um, în care reprezintă finalul uh, perioadei de finanțare. Plățile se um, Uh, mărezi din ce în ce mai mult și avem o problemă de finanțare pentru că um, se pare că un număr mare de miniștri de, finan- de finanțe nu înțeleg sistemul pe care până la urmă l-au creat ei înșiși și nu vor să-și achite la teoriile. Uh, dacă ne referim în mod uh, specific la bugetul uh, Comisiei uh, Econ, sunt foarte mult de acord cu ce a spus uh, domnul Goze și uh, ceilalți colegi, anume de faptul că trebuie să as ne asigurăm că autoritățile de supervizare beneficiază de fondurile de care au nevoie pentru a-și îndeplini competențele, pentru că au din ce în ce mai multe competențe și trebuie să spun că uh, Uh, poate că dacă nu, și dacă nu găsim economii în, um, în bugetul nostru care să acopere aceste cerințe, avem o problemă, pentru că, din câte știu eu, avem o marjă foarte mică și, în afară de um, aceste agenții, de aceste autorități de supervizare, doar câteva alte uh, subvenții mai există care să acopere alte activități și cred că această comisie se află într-o situație destul de specială și că ne va fi foarte greu să găsim economii uh, Um, pentru acest lucru și, în mod normal, atunci când în Parlament se discută bugetul, se face o examinare intercomisii pentru că avem nevoie de agenții de reglementare care să poată funcționa cum trebuie. Și poate că domnul Fox ar trebui să se gândească, dacă nu cumva e magician, uh, îi va fi foarte greu să găsească bani în uh, ograda noastră. Apoi, um, mă voi referi la ce spus domnul Ludvison referitor la bugetul comisiei și um, aceasta trebuie să poată să-și desfășoare noile sarcini. Încercăm că, vedem că în acest moment comisia încearcă să se ridice la nivelul uh, promisiunilor pe care le-au făcut uh, um, și le-a făcut singură și anume că încearcă să-și reducă cheltuielile cu 5% și au început să facă deja demersul în acest sens, au crescut bugetul pe anumite domenii, uh, l-au scăzut pe altele, un exercițiu util de făcut, dar trebuie să fim uh, conștienți și preocupați de faptul că că s-ar putea să nu ajungă la un buget prin care să-și îndeplinească obligație. Trebuie ca, ca această comisie să își poată desfășura activitatea cum trebuie. Mulțumesc, Sven. Oh, Ola, oh, you want to intervene, yes. Oh, eu vill be om Ola vrea să intervii. Mă scuzați, că intervin, uh, trebuie să plec și nu voi putea asculta întreaga dezbatere, dar asta nu înseamnă că nu sunt interesat, trebuie doar să particip la un vot, dar uh, voi reveni după aceea. For letting us know. Sven. Uh, vă mulțumim că ne-a anunțat. Sven. Mulțumesc pentru aceste um, schimburi um, care se desfășoară de vreme pentru că evită alte complicații mai târziu. Noi la Comisia Econ avem uh, o răspundere foarte limitată în ceea ce primește bugetul. Nu avem un cuvânt mare de spus. Chestiunile importante și um, luptele pe uh, dimensiuni, pe domenii în care se, cheltuie, în care se cheltuiește sau nu se cheltuiește cum trebuie, aici nu prea intervine Econ. Noi uh, cheltuim sunt de acord că sunt cheltuim bani pe multe politici uh, nedurabile, pe uh, forme de producție și mijloace de producție care nu sunt uh, um, corespunzătoare cu, cu obiectivelor de mediu la care ne-am gândit pentru 2020 și cred că trebuie să se facă schimbări uh, mai ales în ceea ce privește agricultura. Același lucru se aplică și în domeniul uh, cercetării și anumitor politici structurale. Știm că așa stau lucrurile, dar nu asta este problema în acest moment. Dar dacă avem noi cei de la Econo competență aici, este aceea să vedem uh, dacă um, cheltuielile făcute în alte domenii sunt eficiente. Aceasta ar fi o discuție utilă, domnule raportor, și aceasta ar aduce ceva. This would be a valuable discussion. Uh, beyond that, și dincolo de acest lucru, cred că această comisie Econ nu este tocmai uh, locul unde să ne desfășurăm luptele pentru sau împotriva cheltuielilor uh, Uniunii Europene. Uh, agențiile diferite pe care le-am menționat aici adesea și pe care le-am consolidat, le-am cons- care au consolidat, care au consolidat um, pe care le-am consolidat noi, mai ales agenția de supervizare, dacă acestea ar fi avut competențe atribuite mai devreme, atunci am fi avut niște costuri mai reduse și de aceea este oarecum ironic să se solicite reducerea cheltuielilor pentru agențiile de supervigare, asta din, venind din partea unei țări care suferă uh, Uh, atât de mult de supraveghere necorespunzătoare în domeniul financiar. Și mai mult, această comisie a susținut faptul că agențiile trebuie să aibă mijloacele necesare pentru a-și îndeplini competențele pe Mm, pe care le atribuim uh, prin legislație și acest, aici trebuie să ținem cont de două niveluri. În primul rând, nu putem prin legislație să impunem mai multe sarcini um, autorităților de supraveghere, de supraveghere europene și după aceea să le luăm uh, mijloacele necesare, precum și calitatea necesară a personalului. Cred că trebuie să fim coerenți aici și, în al doilea rând, trebuie să avem o coerență și când vine vorba de dimensiunea bugetului. Am lucrat mult în um, cadrul Comisiei uh, um, pentru criză. Wolf Clint a fost președinte al acesteia și am avut uh, uh, poziția ale Parlamentului foarte puternice acolo în ceea ce privește bugetul, deci nu trebuie să uităm um, lucrurile pe care le-am agreat deja și aș face apel la o cooperare Uh, cu raportorul care să nu-și introducă propriile opinii în această lucrare, ci mai degrabă deciziile care au fost deja luate în această comisie și în Parlament. Mulțumesc. Iurgen acum. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. În termen larg, nu pot decât să sprijin ce au spus antevorbitorii mei. În primul rând, presupun că toate bugetele publice trebuie să uh, urmeze niște principii de management financiar. Dar chiar și dacă ne uităm, de exemplu, la cheltuieli, putem să um, criticăm modul în care sunt cheltuiți banii la agricultură, dar uh, există și baze juridice. Era vorba de garantare a uh, Uh, siguranței alimentare ca urmare a războiilor mondiale. Asta a fost la început, dar acum cred că trebuie să ținem cont de aceste lucruri, să nu uh, judecăm după criterii arbitrare. Bugetul european, uh, până la urmă, nu reprezintă decât 1% din PIB-ul uh, statelor membre. Este, într-adevăr, o e vorba de sume foarte mari, dar dacă le comparăm cu dimensiunea economiei europene nu este o sumă chiar atât de mare. Dar trebuie să ne gândim și la faptul că mai urmează și alte extinderi. Croația va deveni membru în vară și vor crește cheltuielile cu programele operaționale și așa mai departe și nu au fost alocate resurse în acest sens în, în trecut, în uh, ciuda extinderilor um, consecutive ale Uniunii. Cred că putem, într-adevăr, să uh, prezentăm statelor membre argumentul că ne trebuie mai mulți bani. Eu aș, aș uh, fi pregătit să adoptăm o abordare mai ofensivă, să le spunem pur și simplu că ne trebuie mai mulți bani pentru că și sarcinile Uniunii Europene au crescut. Apoi, în ceea ce privește autoritățile de uh, supraveghere, nu pot decât să sprijin ce s-a spus până acum. Aceste cheltuieli nu reprezintă niște costuri, ci niște investiții uh, pentru că încercăm astfel să evităm costuri uh, care uh, ar uh, deriva din crize uh, ulterioare. Practic ne facilităm uh, activitățile de mai târziu. Cam acestea um, erau punctele pe care vreau să le prezint în această discuție. N-aș vrea să merg, să continu acum, dar cred că putem fi de acord aici că această comisie CON va, se va, pre, se va um, pre, um, exprima pentru stabilizarea bugetului. Mai sunt trei vorbitori. Vicky. Mulțumesc. Pot să spun că mă bucură faptul că acest uh, proces a demarat uh, de timpuriu anul financiar, pentru că în trecut demaram în timpul uh, vacanțe de vară și cred că noi nu am dat un exemplu bun, pentru că nu ne-am întâlnit și nu am discutat bugetul cu cei care sunt uh, responsabili pentru cheltuirea liniilor bugetare. Și cred că această perioadă poate fi folosită util, pentru că astfel putem obține detalii chiar utile din partea deputaților uh, vizați. Există căi mai inteligente de a lucra cu experții statelor membre într-un mod mai eficient din partea cei care lucrează la autoritățile de supraveghere. Există linii bugetare care nu s-au cheltuit în trecut și care ar putea fi uh, reduse. Dar aș vrea să mă uit mai departe de un an, pentru că pe directiva privind cadrul bugetar, unde am fost raportor, le-am cerut statelor membre să vadă impactul pe termen mediu Uh, al bugetelor și cred că noi am putea da un exemplu, să analizăm bugetul nostru și să facem uh, comentarii generale și asupra bugetelor uh, altora și în trecut am ridicat întrebări specifice legate de schemele de pensii ale instituțiilor europene și dacă acestea sunt sau nu în conformitate cu statele membre. Mulțumesc, Andreas. Mulțumesc foarte mult, doresc să-i mulțumesc raportorului pentru munca sa și întrebarea mea este legată de problema liniilor de cheltuieli, care în bugetul european nu sunt întotdeauna utilizate pe deplin, pentru că statele membre nu pot, atunci când e vorba de fondurile structurale, să absorbă tot, toate aceste fonduri care sunt disponibile în bugetul european. Și apoi Comisia este criticată foarte adesea Se spune că Comisia nu poate schimba alocarea acestor fonduri, nu le poate redistribui și am solicitat raportorului, dar l-am întrebat pe raportor dacă este pregătit, pentru că, spre exemplu, atunci când avem fonduri structurale, avem fonduri alocate în anumite capitole, dar puteți uh, să, să ajutați Comisia să redistribuiți fondurile în alte linii bugetare unde ar putea fi utilizate pe deplin într-un an bugetar, uh, pentru că unele statele, state membre sunt reticente, dar cred că ar trebui să facem din acest lucru un, uh, o prioritate. Mulțumesc, eu sunt ultimul vorbitor și o să fiu foarte succintă. Doresc să vă atrag atenția asupra faptului că la ultimul plen, la raportul pe buget, am votat un amendament care spunea că autoritățile de supraveghere europene sunt o prioritate și că acestea um, reprezintă un lucru extrem de important pentru că avem foarte multe acte delegate și foarte multe standarde tehnice și foarte multe aspecte juridice uh, de care trebuie să se ocupe. Deci uh, susțin ceea ce au spus și alții, că trebuie să căutăm fonduri suplimentare pentru aceste autorități ca să-și îndeplinească competențele și cred că acest lucru va fi extrem de dificil să ne luptăm într-un buget care este aproape de minimis la Comisia Econ. N-am nicio problemă dacă ne uităm și la alte agenții și spunem, e, poate nu uh, creștem cheltuielile agențiilor per total, pentru că sunt de acord că nu putem avea o, un buget inflaționar. Dar în același timp știu că foarte mulți uh, nu ar agra ideea de a reduce bugetele acestor agenții, uh, periclitând uh, riscul, periclitând practic disponibilitatea agențiilor să-și îndeplinească sarcinile, pentru că, practic, ăsta a fost motivul pentru care am ajuns în, acest, în această criză. Și Uh, aș dori să îl întreb pe domnul uh, Giovanni Olavia dacă dorește să reintervină. Mai avem doar câteva minute la dispoziție înainte să intrăm în următorul punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc. Uh, vreau să le mulțumesc tuturor pentru această dezbatere extrem de interesantă și cred că acesta este motivul principal pentru care raportorul dorește să fie audiat în toate comisiile. Pentru că procedura ne permite să aflăm punctele de vedere uh, de experți ale diverselor comisii și cred că, într-adevăr, contribuția noastră este evidentă în anumite domenii uh, unii deputați au uh, depus deja amendamente deși nu era momentul să impunem linii directoare pentru aceste agenții. Vom încorpora prioritățile dumneavoastră în prioritățile generale ale Parlamentului uh, pentru că acest subiect este de o importanță foarte mare și trebuie să fim conștienți de faptul că nu putem doar să cerem. Acesta este mesajul pe care am vrut să-l transmit. Nu putem pur și simplu să cerem mai mulți bani. Pentru că în contextul bugetului general va trebui să identificăm și programele în care nu există un nivel mare de implementare sau programe care nu sunt atât de importante și de unde am putea să uh, operăm câteva reduceri. S-au făcut câteva observații deja și este foarte clar că prioritățile dumneavoastră trebuie să fie definite de dumneavoastră în cadrul comisiei, dar sarcina mea este, după ce am ascultat punctele de vedere explicate în această primă rundă de discuții, să le încorporez în mandatul pentru dialogul tripartit. Evident, autoritățile bancare trebuie să aibă uh, resursele necesare pentru a funcționa în mod adecvat. S-au pus și întrebări specifice legate de politicile regionale și trebuie să nu uităm faptul că politicile regionale au cunoscut o tendință în descreștere și cred că statele membre ar trebui să realoce fonduri. Uh, și în contextul a ceea ce este disponibil și a fost alocat, cred că toată lumea ar trebui să folosească resursele disponibile în cel mai bun mod posibil. Aceasta este filozofia. Vom realoca fonduri pentru programare, pentru programele existente deja. Vom încerca să folosim uh, uh, utilizarea adecvată a fondurilor care sunt alocate regiunilor. Mulțumesc. Uh, aviz, proiectul de aviz va fi discutat pe 30 mai sau pe 19 iunie. Și dacă e pe 19 iunie, uh, termenul limită pentru depunerea amendamentelor n-are nicio logică pentru că este 18 iunie. Vom uh, discuta amendamentele pe 10 iulie, uh, votul în comisie pe 19 septembrie și votul în Comisia Bugete va fi în octombrie. Trec acum la următorul punct de pe ordinea de zi, punctele 8 și 9, referitoare la directiva și regulamentul privind cerințele de capital, un schimb de puncte de vedere referitor la amendamente și dau cuvântul raportorului, domnul Otmar Caras. Doamne președinte, mulțumesc. Vă salut aici în rolul dumneavoastră dublu de președinte al Comisiei și de raportor din umbră. Dragi colegi, există patru puncte pe care aș dori să vi le supun atenției. În primul rând, s-au depus 1643 de amendamente la regulament și 552 de amendamente la directivă. Asta ajunge la 2195 de amendamente în total. Ca raportor, pentru mine acest lucru a fost unul pozitiv pentru că mi s-a facilitat sarcina. Am văzut că, practic, toate amendamentele au mers în aceeași direcție. ceea ce firește se datorează faptului că am avut un proces foarte intens de discuții în 2010 pe marginea acestui subiect. și în urma dorințelor exprimate de Parlamentul European, Comisia a venit cu niște propuneri adecvate. Deci lucrăm din greu la propunerile de compromis și aș dori să le mulțumesc uh, colegilor și secretariatului și uh, deputați și asistenților deputaților care ne-au ajutat în tot acest proces. Cred că știm cu toții de cât timp și de câtă hotărâre este nevoie pentru a îndeplini o asemenea sarcină. Mulți spun că din cauza numărului mare de amendamente și din cauza complexității subiectului, ar fi necesar să amendăm, să modificăm calendarul inițial. Dar eu v-aș sugera să nu schimbăm calendarul în acest moment. Este un calendar ambițios, dar putem să-l îndeplinim și cel puțin deocamdată aș dori să-l respectăm în interesul participanților uh, la piață, în interesul de a obține timp suficient pentru negocierile cu Consiliul după adoptarea poziției comune a Consiliului. Deci cred că ar fi bine să respectăm acest calendar și pe 25-26 aprilie să avem un vot la Comisia Econ. În al treilea rând, Așteptăm în continuare comisia. Așteptăm raportul comisiei pe care l-am solicitat, care compară liniile de progres în implementarea procesului de la Basel. În al patrulea rând, în amendamente există foarte multe comentarii legate de uh, relația noastră cu uh, Autoritatea Bancară Europeană. Uh, foarte multe amendamente au exprimat îngrijorări legate de cerințe disproporționate pe care um, agenția, Autoritatea Bancară Europeană le-ar putea impune instituțiilor mai mici, ceea ce ar fi incorrect pentru ei. Uh, Înțeleg aceste uh, îngrijorări și vreau să vă spun că lucrăm uh, din, uh, foarte strâns cu ABE și ABE este pregătită să apară oricând în fața Comisiei și să-și explice prioritățile și calendarele stabilite. nu vom permite unei autorități să stabilească niște politici. Noi suntem uh, uh organismul uh, de legislație și noi trebuie să luăm decizia în timpul procedurii legislative de către ABE. Bineînțeles, trebuie să luăm acest lucru în calcul în propunerile noastre, dar Mulți oameni în amendamentele uh, lor spun că lucrurile trebuie să fie clarificate cu uh, EBA. Înainte de a intra în capitolele individuale, ar trebui să spun că există domenii în care ne-am gândit să aducem modificări. Unul este reducerea um, evaluării de risc pentru IMM-uri. Aș dori să subliniez că vorbim de acest lucru exclusiv pentru IMM-uri și nu pentru întregul portofoliu de vânzare cu amănuntul fără îndoială vrem ca uh, industria și economia să primească stimulente, dar nu vrem ca acestea să fie disproporționate. Unele amendamente vor fi făcute legate de ridicarea, de creșterea pragului pentru cifra de afaceri, acestea sunt lucruri care au fost discutate și la Comisie și la ABE și ABE a fost solicitată pentru a analiza posibilitatea de a crește aceste praguri și vom primi în curând un, uh, un răspuns. Apoi, um, un fond de rezervă de capital pentru anumite instituții bancare Uh, lucru pe care, la care uh, discutăm, pentru că vorbim de instituții care ar putea îngenunchea întregul sistem financiar dacă ar avea dificultăți, drept pentru care ar trebui să uh, creștem cerințele de capital pentru a le împiedica să-și asume riscuri excesive. Această propunere este susținută de toate grupurile, cu câteva diferențe de nuanță. Punctele deja subliniate de uh, raportor, politica de remunerare pentru bănci, am uh, discutat uh, cu ABE și am spus că acesta trebuie să definească niște criterii pentru a analiza personalul care trebuie să aibă cerințe specifice, având în vedere implicarea lor în analiza de risc. Cred că trebuie să creăm niște stimulente pentru a împiedica personalul să-și asume riscuri excesive. Am vorbit despre relația fixă între elementele fixe și elementele variabile de remunerare și abordarea mea ar fi să spun că elementele variabile nu ar trebui să uh, fie mai mult decât dublul elementelor fixe. Și deputații care au, uh, depăși, uh, au depus amendamente uneori merg chiar mai departe decât atât. Dar cred că în cadrul acestei discuții trebuie să fim foarte atenți pentru a ne asigura că nu nu facem mai mult decât este necesar și că nu uh, avem o atitudine populistă. O limită superioară fixă pentru remunerare ar fi o aiureală, pentru că asta ar uh, împiedica uh, oamenii să își dorească o slujbă responsabilă și bună. Unul din domeniile pe care, asupra cărora se concentrează amendamentele este definiția capitalului. Unele amendamente se concentrează asupra diverselor instrumente de capital – dar cred că noi am avut o, adoptare, o abordare mai mult de substanță față de formă, dar acum trebuie să lucrăm la criterii, pentru că dacă subminăm definiția capitalului, nu facem decât să ne slăbim propria poziție și propria abordare generală, care spune că toate băncile ar trebui să fie acoperite de regulament și de directivă, în funcție de diversele structuri bancare. În ceea ce privește uh, cântărirea riscurilor pentru IMM-uri, toate amendamentele merg în aceeași direcție. Așa cum am spus, singura, singurele diferențe sunt de nuanță. Unii doresc să aibă o reducere procentuală, alții vor, vorbesc de un factor de escaladare, de creștere. Toate aceste solicitări au fost uh, preluate, atât reducerea uh, procentajului cu o treime și creșterea pragului general. Obligațiunile de trezorerie unii oameni doresc să schimbe perioada de așteptare, alții doresc, inclusiv eu, să aștepte până se rezolvă criza înainte să primim o propunere inteligentă din partea Comisiei, pentru că altfel s-ar putea să avem efecte neașteptate în cadrul crizei. Deci trebuie să uh, avem o evaluare de risc pentru obligațiunile de stat dar trebuie să avem grijă să nu facem ceva care să aibă un efect negativ. Acum, uh, lichiditățile. Trebuie să ne gândim la aceste sume de uh, siguranță, sume tampon, <clears throat> de rezervă. Nu vreau însă să avem întârzieri în aplicarea măsurilor. În raportul nostru din proprie inițiativă am recunoscut că aceste rezerve de capital pot fi dăunătoare, de aceea trebuie să analizăm activele lichide și să ne rezumăm la propunerea Comisiei. Toate instrumentele trebuie să țină cont de cotele de uh, lichidități. De aceea cred că ar fi mai bine să lăsăm această chestiune pe seama Comisiei și a autorității bancare europene care să stabilească uh, sumele, pragurile necesare. În ceea ce privește uh, rata de levier, Trebuie să vedem dacă folosim măsuri de pilonul 1 sau 2. Pe pilonul 1 trebuie făcută diferențierea în funcție de modelul de business și cunoașteți opinia mea, unii dintre noastre o și uh, sprijiniți. Nu cred că putem decide pe moment asupra unor lucruri care nu sunt foarte bine cunoscute. Trebuie să uh, așteptăm perioada de evaluare pe care noi am cerut-o. Uh, în ceea ce privește flexibilitatea minim, uh, armonizare minimă sau maximă, sigur, e nevoie de flexibilitate, dar trebuie să ne asigurăm că toate statele membre utilizează măsurile de flexibilitate în același cadru de referință și Comisia are rolul de monitorizare și de asigurarea transparenței, a respectării regulilor comune și rolul de coordonator. În uh, regulament, deci, am făcut propunerea ca în anumite condiții și urmând o revizuire ex ante, Comisia și statele membre să poată merge mai departe cu aceste măsuri, dar Comisia trebuie să explice care sunt riscurile macroeconomice care trebuie evitate. Pot fi luate măsuri cu privire la cerințele de publicitate conform capitolelor 480-481 din Uh, directiva privind cerințele de capital. Iar sumele desemnate ca sume de rezervă trebuie să îndeplinească anumite criterii. La articolul 441 din directiva cerințe de capital trebuie extinsă. Aș încheia ca, ă, spunând că atât directiva cât și regulamentul trebuie să se aplice tuturor instituțiilor. Am primit un, foarte multe amendamente care se referă exclusiv la ă, preocupări ale statelor membre sau preocupări privind, anum, privind anumite bănci. Sigur, ele nu trebuie trecute cu vederea, dar dacă avem, ă, dacă e vorba de preocupări specifice în Directivă, în regulament, există pericolul să dezechilibrăm uh, condițiile în care lucrează, uh, condițiile egale de care trebuie să se bucure uh, toți actorii din piață. Sigur, că scopul până la urmă este de a crea reglementări și reguli pentru statele membre care să se aplice tuturor participanților din piață. Trebuie să ținem cont și de caracteristicile specifice fiecărui uh, stat membru, dar pe de altă parte nu putem uh, favoriza pe nimeni. Nu excludem pe nimeni, nu suntem în favoarea uh, introducerii de noi derogări și excepții. Cam asta am uh, avut eu de spus. Vom uh, mai avea întâlniri individuale, vom mai avea întâlniri săptămâna viitoare cu raportori din umbră. Voi mai avea întâlniri și cu uh, părțile interesate acum, însă trebuie să vorbim, să discutăm uh, între noi, să verificăm amendamentele, să găsim compromisurile și pe baza acestor amendamente Comisia va veni cu o propunere, așa că nu are niciun rost să mergem acum uh, să ne adresăm publicului larg sau să ducem negocieri paralele cu uh, actorii din piață. Trebuie întâi să avem o propunere solidă care să se bucure de o uh, susținere a Comisiei. Mulțumim, am foarte mulți parlamentari care doresc să ia cuvântul. Am să citesc lista. Sigur că veți uh, vorbi și pe grupuri uh, politice, dar uh, în general, iată care sunt vorbitorii. Pe lângă raportorii din umbră și eu personal, s-ar putea să fie nevoie să prelungim această discuție și la, următoarea, la următorul schimb de opinii. Acum, Udo. Mulțumesc, domnul președinte, și mulțumesc raportorului pentru prezentare, pentru activitatea enormă pe care, munca enormă pe care a depus-o de atâta vreme. Dat uh, fiind lungimea listei vorbitorilor, aș vrea ca eu să despart propunerea în două părți și să încerc să mă concentrez pe cele mai importante aspecte. În primul rând, aș spune că primul uh, lucru pe care trebuie să ne concentrăm ar trebui să ne gândim dacă nu cumva Uh, consecințele măsurilor pe care încercăm să le luăm uh, n-ar putea să fie și uh, negative. Ar trebui să decidem cum dorim să uh, reglementăm mai bine și cred că ar trebui să consolidăm uh, um, caracterul uh, multifacetă al piețelor financiare, al pieței financiare. Nu ne dorim o, o piață al alb-negru. Avem nevoie de diversitate și de un sistem uh, bancar uh, închegat. Toată structura are nevoie de consolidare și problema este cum putem contribui noi la asta prin intermediul acestui proiect de regulament. În primul rând, în ceea ce privește dispozițiile cerințelor de capital, ar trebui să avem uh, cerințe diferite în funcție de dimensiunea instituției financiare de care vorbim, pentru că în funcție de dimensiune se, pot, se măsoară și riscurile. Nu putem aplica aceleași criterii pentru toate uh, Uh, băncile. Există bănci uh, la, uh, de cartier și bănci de investiții, deci există categorii diferite de instituții financiare. Credem că dispozițiile privind capitalul propriu trebuie consolidate, iar în ceea ce privește rata datoriilor, Problema este cum putem să uh, <clears throat> cum putem să uh, echilibrăm sau să, să definim nivelul de risc la fiecare nivel. Ar trebui evaluat nivelul de risc, dar asta se poate face numai prin stabilirea anumitor rate de risc, a unor cote acceptabile de risc și trebuie ca dispozițiile și reglementările să fie în funcție de tipul de uh, instituție despre care vorbim. Deci nu trebuie, să, uh, de asemenea, uh, trebuie să nu um, eliminăm dispozițiile utile pe care le avem deja orice am face, trebuie să respectăm și interesele IMM-urilor, trebuie să reducem nivelul de risc la care sunt expuse și asta am încercat prin amendamentele pe care le-am depus. Dacă raportorul va ține cont de amendamentele noastre, va arăta că înțelege că este nevoie de protecție în economia reală pentru IMM-uri care sunt uh, generatoare de locuri de muncă și de creștere economică. În privința uh, reglementării, uh, dacă dispozițiile pe care le avem, le avem pot fi suficient de țintite și suficient de precise pentru a acoperi întreaga gamă de instituții financiare, atunci vom obține o certitudine mai mare și o, o, o uh, gestionare mai bună a riscului. Dar avem nevoie de o structură flexibilă, astfel încât statele membre să poată aplica aceste măsuri în funcție de caracteristicile naționale ale piețelor uh, financiare și ale instituțiilor active pe aceste piețe. Avem nevoie de o legislație care să permită statelor membre care au rămas în urmă uh, să prindă din uh, urmă, să ajungă din urmă statele mai avansate și piețele financiare mai, uh, mai avansate. Ar trebui, deci, uh, și o măsură uh, de flexibilitate în legătură cu aplicarea reglementărilor comune. Cred că ar fi o idee bună. Și cred că am putea să ne propunem acest lucru. Sigur că detaliile pot fi puse la punct ulterior, dar trebuie să avem uh, un bun dialog. În ceea ce privește obligațiunile de stat, și acestea au o pondere diferită și trebuie să vedem ce impact uh, au la nivel statal, la nivel național în uh, economie. trebuie să înțelegem că nu putem aplica o regulă unică tuturor autorităților locale care emit uh, obligațiuni sau titluri de stat. De aceea trebuie evaluate contextele locale în legătură cu obligațiunile europene, acele eurobonduri ca, despre care se spune că au un nivel de risc zero, Werner Lange și uh, CDU, Partidul la Putere în uh, Germania, uh, nu au înțeles că aceste eurobonduri sunt un sprijin pentru uh, țările uh, din sudul Europei și că uh, pe termen lung aceste obligațiuni trebuie să reflecte starea de sănătate a piețelor financiare europene. Dar, încă o dată, astea sunt lucruri pe care le vom mai discuta. Și guvernanța corporatistă. Subiecte, mai sunt subiecte care trebuie uh, atinse trebuie discutate. Anumiți colegi, ca domnul McCarthy și alții care au mai lucrat la acest, pe acest subiect în trecut, vor avea lucruri mai interesante de spus și uh, probabil și amendamente pe această temă. Și, nu în ultimul rând, trebuie subliniat uh, siguranța, trebuie subliniate măsurile de siguranță ale uh, sistemului și cred că dacă putem introduce mm, valori limită ale lichidităților pe termen lung și a, uh, măsuri de acest uh, gen, am putea preveni crize de tipul celei uh, Lehman Brothers. Dacă noi intervenim să limităm uh, valoarea lichidităților atunci ne facem un deserviciu. Cred de asemenea că Parlamentul ar trebui să acționeze rapid, să lucreze rapid pentru că acest regulament, această directivă sunt uh, extrem de importante, avem nevoie de legiferare în acest domeniu și uh, ar trebui chiar să ne revizuim calendarul pentru a produce o, uh, lege, o legislație bună și utilă. Aldi Group. Mulțumesc foarte mult, eu sunt raportoare pentru grupul ALBE și uh, raportor din umbră, așa că voi lua cuvântul în această calitate. Îi mulțumesc Leona, pentru activitatea sa și pentru faptul că a început uh, uh, foarte devreme să uh, circule niște potențiale compromisuri uh, inițiale pe care le salutăm. În ceea ce privește calendarul, înțeleg nevoia de a respecta uh, acest, un, un calendar uh, foarte rapid cel inițial stabilit și în calitate de președinte trebuie să spun că în acest moment uh, de la secretariat se face tot ce se poate în ceea ce privește uh, respectarea uh, calendarului și încearcă să se stabilească și niște mm, date pentru uh, trilog, dar acum revenind la poziția mea de raportor din umbră pentru ALDE, trebuie să spun că uh, nu trebuie să mergem atât de repede încât să nu acceptăm, să nu um, acceptăm unele idei noi um, propuse de unii dintre colegi. Unele sunt și ale mele, bine, trebuie să recunosc acest lucru. În primul rând, eu am introdus ideea că ar trebui să existe o cerință generală pentru uh, planuri uh, de salvare. In uh, the, the capital... Planuri de rezoluție. Trebuie să existe uh, um, astfel de planuri de rezoluție în, în directivele privind cerințele de capital. De fapt, acestea trebuie să se aplice tuturor um, entităților și rolul ABE este acela de a se implica în coordonare, ceea ce înseamnă că are un rol chiar și când e vorba de un plan de rezoluție național, pentru că altfel cum ar putea să realizeze coordonarea. Deci, salut faptul că s-a acceptat ideea în ceea ce privește uh, SIFIS și alte instrumente, dar uh, eu n-am uh, menționat nimic uh, detaliat referitor la instrumente și așa mai departe, astfel încât să existe un pretext pentru întârziere. E vorba de un principiu de bază, poate chiar o, o abordare cumva de document administrativ, abordarea cu Morcovă și cu Biciu, că dacă există planuri de rezoluție, atunci poate că există mai multe uh, posibilități de derogări și um, avantaje, dacă pot fi justificate prin planuri. Pot să existe și um, condiționalități mai stricte, dar nu să le înlocuiască. În ceea ce privește controlul macro macro-prudențial, la articolul 128 am intro, al directivei, știu că voi vă gândiți la articolul 443 de la regulament, poate vă uitați la ambele să vedeți ce am sugerat eu, pentru că oriunde ar fi um, puse acestea, unele dintre mecanismele pe care le introdus tot pot fi um, relevante. Nu știu dacă, va fi, dacă dacă să existe niște interziceri din partea Comisiei, ar trebui să fie făcute ex post, nu înainte. În practică nu cred că va avea o mare, o mare importanță dacă le permitem uh, însă statelor membre sau colegilor uh, flexibilitatea de a conveni asupra unui lucru, atunci trebuie să le dăm uh, posibilitatea de a um, și aplica ce au hotărât și dacă după aceea lucrurile nu merg, um, comisia se poate opri, iar în practică probabil că um, se va primi un, uh, una, se va trimite un, un avertisment de dată ce este notificată. Nu știu dacă comisia trebuie să supravegheze sau să monitorizeze ceea ce se întâmplă, nu sunt sigură dacă ar trebui să facă acest lucru. Uh, E interesant că în raport sugerez că este vorba de o decizie comună cu uh, sprijinul colegiului și poate că ar trebui să adoptăm această abordare și în alte uh, subiecte, atunci când există păreri divergente despre modul cum ar trebui să se facă lucrurile, dar până la urmă tot AB-ul este autoritatea care ia Uh, deciziile și cred că acest lucru ar, trebui, ar putea să fie în conformitate cu părerile generale ale acestei comisii. Alte câteva comentarii. Am uh, introdus câteva propuneri pentru um, etalonare și pentru portofolii care ar, ar putea să fie um, um, redactate în funcție de niște norme internaționale. Deja la Uh, nivel internațional există astfel de norme și în Asia și în Statele Unite și cred că este unul dintre, moduri, unul dintre modurile în care am putea să avem o comparare între regiuni, uh, pentru că sunt tot felul de întrebări de intercorectare și nu cumva asta aduce um, schimbări în rata efectului de revier sau în um, ratele de capitalizare, dar uh, vor apărea diferențe dacă Poate că diferențe se vor reduce dacă vom avea un sistem de benchmarking, de etalonare. Și aș uh, dori să te uiți în special la um, amendamentul 770 în acest sens. Apoi, în ceea ce privește guvernanța, Um, multe dintre compromisurile pe care le sugerezi sunt într-o direcție bună. Eu am introdus o propunere că ar trebui să avem o, o variantă de listă neagră atunci când e vorba de rezultate negative sau când uh, e vorba de nerespectarea cerințelor, pentru că nu vrem ca um, lucrurile să stea diferit într-o țară sau în alta. De asemenea, am uh, introdus ideea ca contractele de achiziții să fie supuse acelor, același condiții, condiții de recuperare ca și um, în cazul altor instituții și altor plăți de um, bonusuri și sper că și am văzut că ai introdus acest lucru în uh, propunerea ta de, de raport. Acum aș vrea să trec la pachetul privind creșterea. Uh, Uh, pe de o parte, ai menționat și tu IMM-urile și acolo uh, mă bucur că am văzut uh, o diferență în ponderea riscurilor, dar aș vrea încă una care e nu în loc de, ci pe lângă. Deci, pe de o parte, o anumită um, uh, valoare de capital trebuie să, să fie restricționată pentru uh, creditarea față, pentru uh, IMM-uri, dar uh, Asta înseamnă că, uh, pe de-o parte, ar putea să aibă și uh, niște mm, capital uh, la dispoziție sau să facă alte mm, uh, acordări de împrumuturi. Nu știu dacă e vorba de o abordare națională sau poate că uh, te gândești și la una mai generală în cadrul ABE, poate că ar fi mai de dorit aceasta, dar te-aș ruga să analizezi acest subiect pentru că am avut experiențe negative cu um, um, ratele riscului mai scăzute care n-au dus la o creștere a acordării de împrumuturi. Așa a fost cazul în Italia Italia și uh, poate că ar putea, am putea să încercăm și această variantă, să vedem dacă funcționează. Apoi, cealaltă parte a aspectului privind creșterea, unde și tu ai uh, adăugat um, uh, amendamente, este uh, finanțarea um, comercială și acolo am introdus niște antrenamente care ajustează cumva expunerile și câteva amendamente privind lichiditățile care țin de acest pachet de finanțare în comerțului și cred că acestea ar fi foarte bune pentru stimularea creșterii la nivel global, lucru care, bineînțeles, ar uh, favoriza situația de la noi din Europa, desigur. Băncile noastre răspund de o serie de finanțări uh, um, Uh, comerciale, deci este o chestiune destul de relevantă și este abordată acum la nivel internațional. Alte câteva aspecte pe care aș dori să le menționez și care sunt diferite de mm, ale celorlalți, am introdus uh, ideea că nu se nu se pot um, excepta de la cerințe de publicare um, dacă acest lucru ar putea să submineze stabilitatea financiară. Cred că este un lucru pe care e important să-l introducem aici. De asemenea, mă bucur să văd că există um, o varietate mai largă de active lichide care pot fi evaluate, iarăși lucru foarte important. Eram preocupată că una dintre definițiile lichidităților era pur și simplu că se putea să face o recumpărare interbancară, un acord de acest tip. Și asta nu este definiția pe care aș vrea să o văd, de aceea aș vrea să uh, Uh, se restricționeze aceasta, să fie vorba de un uh, acord de tip uh, repo simplu pe o piață aprobată. Cred că este ceea ce se intenționează să se spune acolo, dar mai, că, pentru că mai sunt și alte piețe mai exotice de acordul repo. Aș atrage de asemenea atenția asupra strategiei, amendamentelor privind um, strategia antifraudă, asta mai ales după ultimele dezvăluiri. Cred că ar trebui să uh, menționăm foarte clar această strategie antifraudă, ne dorim sprijin ideea de a merge un pic mai departe în ceea ce privește ponderarea riscurilor suverane decât um, să cerem pur și simplu un raport. Sunt de acord că uh, este o chestiune care în acest moment este procritică, dar putem în viitor să putem să indicăm niște orientări uh, bune și poate că ar trebui să existe un pic mai mult decât zero. Mie nu prea îmi plac ecuații cu zero la final, ceea ce înseamnă că se poate investi la nivel, uh, la, în mod nelimitat. Iar ceva legat de scadențe, tot ar fi un punct de plecare. Uh, Uh, există un echilibru în Parlament care ne arată că am putea să facem ceva legat de um, NFSR. Cred că um, am, ar fi o um, măsură relevantă. Apoi, în ceea ce privește plafonul, nu știu dacă ar trebui să ștergem aici ceva, decât dacă aveți cumva o coerență clară. Deci dacă, uh, de exemplu, un portofoliu um, uh, etalonat Mm, se desfășoară un an, mm, să vedem după aceea dacă plafonul stabilit prin Basel uh, poate fi modificat, eu aș avea niște reticențe aici și în final vreau o consecvență cu ce am făcut uh, în EMEA și Aș uh, sprijini o abordare stratificată, așa cum au propus Verzia. Nu știu dacă ar trebui să avem un strat de un nivel de bănci care să nu se supună regulilor. Cred că ar trebui să fie vorba de norme foarte, uh, norme stricte pentru toate băncile și norme uh, super stricte pentru băncile mari. Și cu asta am încheiat. Mulțumesc următorul uh, vorbitor, următoarea vorbitoare pe lista mea este Vicky. Mulțumesc, salut într-adevăr entuziasmul raportorului uh, de a mm, uh, parcurge acest pachet legislativ cât se poate de repede și să respectăm uh, calendarul uh, până la până luna viitoare și noi uh, în grupul nostru vom face tot ce ne stăm puțin de să-l ajutăm. Este vorba de o provocare enormă, dar este de importanță vitală și știm că de asemenea că trebuie să luăm în considerare multe detalii. De asemenea sunt de acord cu raportorul asupra importanței foarte mare în a arăta că există o piață unică cu condiții echitabile pentru toți și nu um, și, că, și care nu trebuie subminată prin planul de salvare. Uh, față de bănci. Apoi, uh, cred că oferirea de astfel de garanții de stat ar putea să submineze în continuare piața respectivă. Și atunci, uh, în conformitate, adoptarea acestor standarde la bază 3, 3 reprezintă o condiție către redresarea economică. De, a, de aceea, încercarea de a implementa aceste, acestor standarde bazel sunt importante pentru crearea unui uh, cadru echitabil de concurență, dar trebuie să luăm în considerare și faptul că există piețe naționale și acest lucru, atunci când l-am stabilit în trecut prin directivă, am recunoscut aceste uh, piețe naționale și le-am acordat stan, statelor niște diferențe, niște varietăți, variante de aplicare și acest lucru este cumva o chestiune europeană, circumstanțe speciale, naționale, care trebuie luate în considerare, însă acest lucru este mai greu de făcut făcut în, într-un regulament, pentru că dacă, de exemplu, elaborăm standardele baze într-un singur nivel pentru a sprijini tipurile de bănci care oferă ipoteci, atunci toate celelalte uh, uh, bănci trebuie să adopte același lucru și în toate tipurile de bănci, pentru că e vorba de un regulament. Uh, deci trebuie să ne uităm exact în detaliu la ce facem uh, aici, nu doar să uh, scăpăm repede de un pachet uh, uh, bazel care să se spună uh, că e vorba de niște standarde Basel, dar de fapt să pună niște probleme foarte mari. Apoi, un alt lucru este că atunci când ne uităm la reforma globală, nu trebuie să forțăm statele membre să Um, ajungă la cel mai la numitorul comun cel mai mic. Poate că dacă unele țări au mers mai repede, atunci trebuie să existe o perioadă de flexibilitate pentru înainte de a ajunge la armonizare. Apoi trebuie să um, fim foarte responsabili la efecte de contagiune. Dacă un stat membru, de exemplu, uh, merge mai departe într-un domeniu, atunci trebuie să ține cont de impactul asupra uh, statelor din jur sunt de acord cu multe dintre spusele raportorului referitor la articolul 443 și nevoia de a ține cont de diferențe naționale, deși sunt preocupată de faptul că Comisia mm, în sine nu este o autoritate de supraveghere, deci trebuie să ne uităm și mai clar la ce se facă la nivel um, um, național și și să vedem ce ar putea să facă și la nivel de SRB. Și Sharon a mai menționat uh, de faptul că trebuie să ne uităm la acest rol de a interveni uh, după eveniment, dacă apare un, o avertizare să uh, evităm efectele de contagiune și acolo evident că e nevoie de luare de decizii. Uh, Cred că am putea să ne ghidăm, uh, să facem mai mult atât în ceea ce privește directiva și regulamentul referitor la aceste instrumente posibile. Foarte important pentru mine este și uh, principiul transparenței și uh, pe acesta l-am menționat în mai multe dintre amendamentele pe care le-am depus. În ceea ce privește agenția de capital am spus că ar trebui să se um, limiteze um, necințele de capital um, reprezentate de acțiuni, care reprezintă cele mai simple instrumente de um, capital și sunt uh, um, preocupată de unele dintre amendamente care vor umfla artificial uh, ratele de, de capital mai ales cele referitoare la conglomerate interese minoritare și um, um, așa mai departe. În ceea ce privește lichiditatea, sunt de acord cu raportorul că ar trebui să rămânem la ideea um, LCR-ului ca act delegat um, și știu că mulți membri au depus amendamente referitoare mai ales la aspecte tehnice, care reprezintă într-adevăr preocupări uh, mari ale industriei bancare, mai ales în ceea ce privește uh, ratele mm, tehnice. Știu că mm, Comitetul de la Bază încă lucrează la aceste detalii și am sugerat ca AB să Uh, primească o autoritate de a monitoriza aceste lucrări și să schimbe detaliile în conformitate cu recomandările elaborate de Comitetul de la Bază. Și băncile au discutat acest lucru și au spus că li se pare o soluție foarte rezonabilă. Aș vrea să văd un uh, angajament uh, pentru mm, uh, rata de finanțare netă stabilă până la sfârșitul perioadei următoare. Știu că unii dintre noastre au spus că este esențial uh, pe, în, împotriva, pentru a preveni reapariția crizei. De asemenea, um, mai sunt amendamente care um, spun că um, monitorizarea lichidităților uh, să se revadă, mai ales în um, Europa de Est, unde lichidități au, re, au fost retrase în mod masiv uh, de la bănci. De acolo cred că e nevoie de o mai bună coordonare. Pe de altă parte, în ceea ce privește amendamentele care caută să um, ușureze restricțiile legate de lichidități. Cred că uh, activele lichide nu trebuie să fie transferabile și cred că ar trebui să acordăm niște flexibilitate în perioada de flexibilitate, fie că e vorba de acordul repo și să trimitem un mesaj puternic uh, um, astfel încât să se arate că suntem um, angajați în ceea ce privește uh, standardele. În ceea ce privește efectul de vier, trebuie să ne Amintim că au trecut 5 ani de când a început criza în serviciile financiare, iar rata de leviere excesivă a, fost, a jucat un rol important în acestea, iar transparența pentru mine este absolut esențială. Băncile nu au avut suficient timp să devină transparente în ceea ce privește nivelul lor de efect de levier și a trebuit să ne explice de ce anumite mo- modele pot să susțină diverse tipuri de efect de levier și cred că în ceea ce privește acestea, cam 3% ar fi nivelul um, Uh, potrivit. Înțeleg că pot să existe diferențe în funcție de tipul de afaceri de bani și am putea să lucrăm la maniere în care să ajustăm acest nivel, dar uh, uh, în ceea, ce privește, dar nu sunt de acord cu amendamentele depuse de colegii în alte grupuri în ceea ce privește o rată fixă impusă. În ceea ce privește împrumuturile către IMM-uri, uh, și uh, taxele aplicate corporațiilor uh, sprijină aceste amendamente. Știu că secretariatul, care a făcut o treabă foarte bună în multe domenii, a copiat uh, din acest lucru din uh, o parte din amendamentul meu 856 în mod uh, incorrect și cred că aceste taxe uh, pe corporații ar trebui să fie într-un, uh, aplicate într-un mod standardizat. Aș vrea să văd și uh, o evaluare a riscurilor diferită pentru infrastructură și pentru investițiile de în infrastructură, cred că ar trebui să acordăm sprijin uh, structurilor noastre, infrastructurilor noastre pe termen lung, în termen de politici stabilite și trebuie să ne asigurăm că riscul mai mic care ar trebui să fie preluat de instituții prin cofinanțare este recunoscut. Sunt sigură că putem să analizăm uh, detaliile, dar am vrut doar să vă atrag atenția. Nu uh, susțin ideea de a scade tarifele pentru uh, împrumuturile comerciale pentru imobiliare. Știu că au existat probleme în uh, statele membre. Uh, poate ar trebui să introducem un prag, poate cel sugerat de Sharon sau altul, astfel încât să avem o situație în care să ne protejăm de problemele care ar putea să apară în urma modelului sugerat de Basel II. Tocmai de aceea susțin uh, nevoia de inițiativă de etalonare pentru a ne asigura că diversele modele nu sunt inconsecvente unele cu altele și nu au rezultate inconsecvente. În ceea ce privește transparența, care este cheia, am introdus multe amendamente și mă îngrijorez în special uh, uh, amendamentele aduse de uh, împrumuturile garantate versus cele negarantate, pentru că se fac uh, diferențe clare între creditori și uh, deținătorii de depozite bancare. Am propus mai multe cerințe de transparență pentru uh, obligațiuni și uh, în special un test ca să ne asigurăm că bunurile, activele unei bănci nu au fost securizate uh, în altă parte și de către altcineva. Mă bucur că colegul Ashley Fox a lucrat la acest lucru. Mulțumesc pentru compromisuri care au luat în calcul multe dintre amendamente. Mă bucur că soliciți uh, niște linii directoare pentru ABE Deși cred că diversitatea Consiliului de Conducere ar trebui să fie introdusă în uh, legea companiilor și nu aici, pentru că se spune că femeile sunt uh, nu își asumă riscuri, dar eu în viața mea am cunoscut foarte multe femei care și-au asumat uh, riscuri enorme și au reușit să depășească barierele. Deci nu cred că dacă sunt mai multe uh, femei în Consiliul Director, o să, compania o să-și asume mai puține riscuri. În ceea ce privește remunerarea, am uh, lucrat cu Arlin uh, Uh, la CZR3 și știu că multe state membre nu au implementat propunerile de acolo și tocmai cred că acesta ar trebui să fie punctul de plecare al discuțiilor pentru ne asigura, ne asigura că ceea ce am uh, lucrat și stabilit anul trecut se uh, pune în aplicare în mod corect. Trebuie să luăm în calcul faptul că multe state membre au avut contexte economice diferite, dar vreau să vă avertizez Uh, împotriva continuării acestor uh, excepții. Aștept cu interes să lucrez cu raportorul în următoarele luni și să analizez compromisurile care pot uh, apărea cu mare grijă și atenție la detalii. Mulțumesc! Mulțumesc, Filip! Mulțumesc, doamnă președinte! Le mulțumesc uh, tuturor membrilor echipei care au încercat să redacteze aceste amendamente la cele, cele de patru. Cred că este extrem de dificil uh, ceea ce au făcut și nu ar trebui să le subestimăm contribuția. O să încep cu calendarul. Otmar, sunt de acord că n-ar trebui să întârziem lucrurile fără motiv. Deci aș vrea să mergem cât de repede putem, cu condiția să facem un lucru de calitate. Eu, mie îmi place uh, regula 80-20, să avem 80% Uh, bine și o, o lege bună care să fie adoptată decât să, ave, să așteptăm uh, să avem o lege perfectă care să mai dureze încă câteva luni. Pentru mine, motivul esențial de a merge mai repede este de a apărea în, în fața Consiliului. Pentru că dacă noi ne punem de acord în această comisie înainte ca Consiliul să-și, uh, să aibă o poziție, acest lucru este foarte bun pentru că altfel nu vom putea influența Consiliul. Pe de altă parte, dacă mă uit la context la această rat, uh, rată de capital de 9% care trebuie să apară până la 1 iulie, uh, cred că acest lucru ar uh, face o diferență imensă pe piețele uh, financiare, dar ne-ar impune două luni suplimentare pentru a face tot ce trebuie. Deci uh, nu cred că impactul uh, economic este suficient de mare ca să justifice să ne pripim. Deci, consider că, din punctul meu de vedere, nu, uh, lucrurile nu sunt atât de urgente pe cât uh, le prezentați. În al doilea rând, o să trec prin cele patru puncte principale și mi-amintesc unele lucruri spuse de alți colegi și o să încep cu remunerația și cu stimulentele. Sincer, eu încep să mă satur de faptul că oamenii spun că asta este o măsură populistă și n-ar trebui să o adoptăm. Eu nu sunt sigur că sunt de acord cu asta, pentru că dacă solicităm oamenilor din Grecia, din Belgia, din uh, Franța, de peste tot să practice moderația, uh, Argumentul este că salariile ar trebui să fie în conformitate cu productivitatea și cu crearea de valoare. Și atunci nu aflu, nu găsesc pe nimeni, pe absolut nimeni, care să-mi uh, aducă dovezi științifice că uh, nivelurile salariale de la bănci corespund cu o creație de valoare. Ar uh, exista o legătură științifică între Uh, acest uh, nivel de salarizare și uh, crearea de valoare, atunci Angela Merkel nu prea aduce niciun plus de valoare și nici noi nu cred că avem mare valoare aici. Deci nu cred că este justificat să avem salarii de milioane de euro. Am făcut amendamente plecând de la ceea ce am făcut în cele de trei, pentru că am spus că salariul variabil nu poate să fie uh, Uh, mai mare decât cel fix. Nu știu câți dintre dumneavoastră au avut uh, salarii variabile. Eu am avut. Pentru un an uh, în cariera mea, sumele variabile au depășit salariul fix. Și a fost cel mai bun an din carieră. Dar, sincer, nu avem nevoie de mai mult de atât pentru a fi motivat. Deci nu-mi spuneți mie că trebuie să avem uh, sume variabile de 4-5 ori mai mari decât salariul pentru a motiva oamenii să-și facă treaba. Este o premiză falsă. Și dacă cineva are dovada că mă înșel, eu chiar vreau să o văd, dar această dovadă nu există, așa că mă opresc aici. Am introdus și ideea unei uh, scări de plăți de la minim la maxim de la 1 la 40 și de la uh, mediu la uh, maxim și asta mi se pare foarte bine. Apoi trec la uh, problemele principale de capital, lichidități, uh, uh efectul de pârghie. Cred că ideea este că nu vrem să țin, că vrem să ținem pe toți sub același acoperiș, dar vrem și diversitate. Și aici sunt de acord cu Otmar și cu toți raportorii din umbră, pentru că știm cu toții că soluția universală nu funcționează. Tocmai de aceea ă, Statele Unite nu vor implementa Basel 3 pentru toată lumea. Deci, dacă vrem să facem asta, foarte bine, dar hai să facem diferențe și să spunem că există trei categorii. Pentru că avem uh, reguli speciale pentru fiecare categorie uh, în parte. Deci, la capătul mai sigur, avem uh, bănci tradiționale, oricum le-am numit, uh, bănci care nu fac decât să ia depozite și să acorde credite economiei reale. Pot să fie mici, pot să fie mari. Aceste bănci dar spunem oricum că reprezintă o categorie separată și ar trebui stimulată. Și apoi mai avem tot ce este la mijloc, categoria a treia, restul, care include foarte multe. Și spunem că ar trebui să facem aceste diferențe de capital, de uh, efecte de pârghie și de lichidități în funcție de categorie. Uh, deci sunt deschis uh, ideii de a discuta diverse tipuri de clasificare, dar cred că ar trebui să avem o abordare simplificată. Cu cât, este, cu cât avem o legislație mai complicată, cu atât este mai ușor să o ocolim. Deci claritatea cred că ajută foarte mult. Deci trebuie să se spună clar, faci parte din categoria A, B, C sau D. Dar nu poți să încep să zici, nu, am un picior în C, un picior în D, nu. Ești ori, ori. Și ar trebui să discutăm pe tema asta și după uh, ne punem de acord aici, putem începe să discutăm despre cerințele de capital care sunt mult mai ambițioase și uh, aici sunt mai ambițios decât autoritățile de reglementare uh, din Marea Britanie, pentru că am spus că vrem între 8 și 10% pentru băncile tradiționale, și 10-15% pentru categoria de mijloc și 60-40% uh, pentru uh, ultima categorie, pentru cele prea mari ca să cadă. Dar ieri am avut o întâlnire în care am spus haideți să renunțăm la aceste modele de risc care, pe care nu le putem uh, controla. Pentru că nu putem să controlăm uh, modelele de risc uh, pe care le avem acum. Nu le putem supraveghea, sunt mult prea complexe. Deci frumusețea zace în uh, simplitate. Și încă o dată am spus, pentru efectul de pârghie ar trebui să avem între 2-3% pentru primele, 9% pentru băncile foarte mari și 6% pentru rest. În ceea ce privește lichiditățile, susțin ce a spus Sharon referitor la consolidarea uh, consolidarea LCR și, într-adevăr, ar trebui să facem uh, ceva cu NSFR aici. Uh, nu cred că sunt singurul care are această poziție. Și ar trebui să discutăm uh, mai în detaliu. Un lucru pe care știm că se lucrează în comisie, dar pe care am putea să-l rezolvăm și noi aici, este problema băncilor din umbra, deci supravegherii. Deci simplu fapt că Comisia se gândește să facă ceva nu înseamnă că noi n-ar trebui să folosim uh, instrumentele existente deja în regulament pentru a ne ocupa de aceeași problemă. Și ideea este să Uh, gestionăm fluxurile de numerar între băncile uh, din umbră și uh, băncile reglementate. Și aici ar trebui să avem o lichiditate, o rată de lichidități care să aibă niște praguri potențiale pentru aceste fluxuri de numerar care să ne permită să înfometăm, dacă se poate spune așa, băncile care operează în ilegalitate. Pentru că numai așa am putea să le îngreunăm uh, existența. Pentru că, până la urmă, nu vrem ca aceste bănci să existe. Cam acestea ar fi observațiile mele principale. Apreciez faptul că raportorul a venit deja cu niște compromisuri și aș spune că sunt pregătit să votez și mâine dacă raportorul uh, preia amendamentele mele, dar uh, acest lucru nu se va întâmpla. Da, bun, deci suntem de acord, nu chiar pe toate temele, dar oricum suntem de acord. Sunt pregătit să lucrez uh, din greu pentru a merge mai rapid, dar depinde de natura compromisurilor pe care le vom vedea. O să mă opresc aici și n-am folosit în întregime cele 12 minute. Mulțumesc, mulțumesc, Iorgan. Mulțumesc foarte mult! În ceea ce privește calendarul, aș dori să-i mulțumesc domnului Caras pentru activitatea de pregătire, pentru că a fost o sacină uriașă pe care cred că a făcut-o foarte bine. În ceea ce privește calendarul, într-adevăr, am susține viteza, dar sunt puțin cam sceptic uh, când văd ce alte puncte avem pe ordinea de zi cu MIFID. Deci trebuie să vedem cum ne descurcăm. vorbind despre amendamente, uh, avem trei subiecte principale pe care încercăm să le incorporăm în amendamentele pe care le-am adus și cred că ceea ce spunem este compatibil și cu ceea ce au spus ceilalți. Vrem să păstrăm un sistem bancar descentralizat și diversificat. În ceea ce privește băncile clasice, vrem să consolidăm acest sistem și să-l sprijinim și în ceea ce privește crizele viitoare, crizele financiare viitoare, vrem să le împiedicăm, bineînțeles, și vrem uh, să vrem ca contribuabilul să nu mai plătească aceste crize. În ceea ce privește uh, cererea de, uh, cre creșterea cererilor de capital până la 20%, poate acest lucru ar fi prea mult, dar uh, și ar însemna o așteptare prea mare, dar cred că ar fi totuși o idee bună și suntem în favoarea unor uh, cerințe de capital mai mari, în special pentru instituțiile financiare importante din punct de vedere sistemic. Dacă există probleme cu aceste instituții, trebuie să ne întrebăm în ce măsură poate să existe sprijin pentru recapitalizare sau pentru capitalizare și Credem cu toții că ABE ar trebui să aibă un catalog de criză care să descrie uh, ce înseamnă instituțiile financiare importante din punct de vedere sistemic. Avem nevoie de o definiție clară pentru a avea un set de reguli implementabile. În ceea ce privește lichiditatea pentru finanțarea uh, stabilă, pentru stabilitatea finanțării, uh, suntem în favoarea introducerii unei reguli obligatorii din 2018. Uh, în ceea ce privește lgr urile dacă Uh, suntem de acord cu cota de 100%, acest lucru nu ar trebui să fie permis din motive de securitate. Am uh, vorbit uh, cu multe instituții financiare și cu multe instituții de economie și acest lucru reprezintă o problemă, dar, în termen general, credem că ar trebui să sprijinim această poziție și cred că ar trebui să introducem cât mai curând cu putință din ianuarie 2016. Și credem că acesta este, acesta este cel mai uh, adecvat instrument față de ce am avut până acum uh, prin evaluările de risc. eine gestaffelte Leverage geben sollte, die den unterschiedlichen Geschäftsmodellen Rechnung trägt. Cred că ar trebui să avem nivel standard și în cont de faptul că există uh, modele de afaceri diferite. Există bănci uh, corporatiste, există instituții de uh, investiții, instituții de economisire implicate în activitatea de împrumut public, deci trebuie să tratăm lucrurile în mod corespunzător, pentru ca contribuabilul să nu fie lovit din nou. Mai mult, aș vrea să mă refer pe scurt la ceea ce a propus raportorul prin amendamentele sale. Sprijinim abordarea. De fapt, avem un sprijin limitat pentru pentru uh, abordarea uh, unui uh, cod unic de uh, reglementări. Salutăm însă ideea că autoritățile naționale ar trebui să aibă posibilitatea de a pune condiții suplimentare și mai aspre pentru instituțiile financiare. În legătură cu alte amendamente, noi credem că foarte multe sunt aproape identice, foarte multe dintre aceste amendamente sunt corecte, interesante, le sprijinim. Iar în ceea ce privește amendamentele verzilor, credem că e vorba aici de conceptul de activitate bancară de tip clasic care trebuie sprijinit și că în ceea ce privește băncile care sunt implicate în activități riscante, ele ar trebui să îndeplinească condiții mai stricte pentru a acoperi nivelul de risc corespunzător. Iar ideea ALDE de alocare a modelelor de uh, risc, credem că este o uh, idee interesantă. În ceea ce privește ratingul uh, riscului de țară, cred că, pe de-o parte, este probabil adevărat că nimic în viață nu este fără uh, scutit de riscuri. Pe de, pe de altă parte, dacă apelăm la o un nivel de risc uh, crescut, atunci uh, dobânzile vor crește și trezoreriile vor fi și mai solicitate. Deci trebuie să fim, uh, să fim prudenți. Mm, foarte multe lucruri uh, s-au spus deja, n-am, nu vreau să repet ce au spus alții, așa că am să mă opresc aici. Mulțumim! Mai sunt uh, foarte mulți vorbitori de la PPE, am să vă dau cuvântul unor dintre dumneavoastră și pe urmă mai rotim. Întâi Jean-Paul. Da, am să încerc și eu să uh, mă înscriu în timpul alocat. Am să încep cu chestiuni de ordin general, pentru că în spatele acestor uh, reglementări financiare trebuie să ținem cont de mediul economic, să nu creăm perturbări în măsura în care piețele deja privesc băncile ca și cum ar fi obligate să respecte reguli care nu sunt încă uh, fixate. Există incertitudini privind uh, respectarea reglementărilor de, de piață în Statele Unite. Uh, de fapt, suntem siguri că acolo nu se va uh, reglementa nimic. Pe de altă parte, băncile sunt îngrijorate în legătură cu cerințele de capital. Trebuie întâi să felicit raportorul foarte sincer, nu e vorba doar de cuvinte, pentru că e vorba de o muncă extraordinară Felicitări, deci, uh, și vă încurajez uh, să continuați această uh, lucrare. Apoi, problema instituțiilor financiare sistemice. Cred că reglementarea acestora care e prevăzută pentru 2016 nu trebuie uh, grăbită, nu trebuie că începem din 2013 pentru că am introduce niște dezechilibre importante pe piață. ceea ce privește uh, directiva conglomeratelor financiare trebuie să acordăm importanță perioadei de observație pentru a nu uh, distorsiona competiția pe uh, piața financiară europeană. Iar problema efectelor de uh, pârghie pot crea, uh, poate crea incertitudini în ceea ce privește aprecierea capacității băncilor de a îndeplini în câțiva ani exigențe care încă nu sunt fixate. În privința lichidităților, capitalului, articolul 404 este uh, cel la care trebuie să fim atenți. Raportorul a sesizat deja acest lucru. Trebuie să luăm măsuri realiste. În ceea ce privește punctele care merită modificate, uh, se numără stabilitatea depozitelor, economiilor populației uh, și definiția uh, clienților cu un grad ridicat de risc din urmă trebuie să ținem cont de aspectele de funcționare concretă a băncilor. Știu că în unele state se dorește uh, înăsprirea regulamentului, pentru că aceste state nu pot efectua o monitorizare suficientă, adecvată. Se cere acordarea uh, unei, uh, unor puteri sporite supraveghetorilor, iar de stat și de guvern să aproba ceea ce s-a uh, convenit la Basel, uh, iar astăzi se revine asupra acestor elemente și poate ar trebui să ne gândim, trebuia să ne gândim dinainte la acest uh, lucru la nivel guvernamental. Mulțumesc. Domnul Tahubner, mulțumesc. Mulțumesc. Aș vrea să mă refer la ceea ce spunea Otmar în introducerea sa, și anume caracterul specific uh, și alți uh, colegi s-au referit la noțiunea de diferențiere. Cred că problema, dacă acest regulament ar trebui să țină cont mai uh, strict de faptul că sectorul financiar, sectorul bancar uh, este foarte diferit în, de la stat la stat în Europa, este un aspect foarte serios și vreau să spun că sunt um, pentru o aprofundare a definiției sectorului financiar și a, a sunt pentru măsuri care să evite stagnarea acestui sector în Europa, dar dacă dorim să reformăm sectorul cu costuri minime pentru economie și dacă facem acest lucru nu doar pentru instituțiile financiare uh, de importanță sistemică, atunci cred că trebuie să ținem cont de aceste diferențe și dacă facem acest lucru prin intermediul regulamentului, atunci nu se slăbesc eforturile de armonizare pe care le aduc uh, directiva și regulamentul. Nu mergem împotriva uh, eficienței supravegherii sau împotriva codului unic de reglementări. Prin diferențiere putem să ne asigurăm că există condiții egale pentru toată lumea. Nu mă refer doar la economiile din Europa Centrală și de Est, ci la sectorul uh, financiar din aceste state, care este unul emergent și care încă depinde foarte mult de bănci, de băncile din ceea ce numim vechea Europa, Europa de uh, vest. Unele dintre ele au tentația de a se retrage din uh, Europa Centrală și de Est și um, cred că pentru multe din aceste state e o adevărată provocare. <clears throat> Uh, aici uh, băncile de tip cooperativă jucau uh, un, au jucat un rol important și țin, fac parte din tradiția sectorului financiar. Acest regulament trebuie de asemenea utilizat pentru a genera creștere și nu a împiedica creșterea. Mulțumesc, Sharon. Mulțumim și noi. Karen. Da, mulțumesc. În primul rând vreau să-mi exprim uh, recunoștința față de domnul Caras, care are o abordare excelentă, deschisă și încearcă să combine rapiditatea și calitatea. Cred că e foarte important ca noi să realizăm că avem de a face cu uh, legislație de importanță maximă acum. E foarte important să dăm certitudine să piețelor financiare în legătură cu ce se va pune în aplicare din acordul Basel pentru a uh, reface încrederea în sectorul bancar european. Deci aș vrea să mă refer la trei probleme principale. Acest Parlament are o tradiție în ultimii ani de a se concentra pe consolidarea uh, instituțiilor de supraveghere la nivel european. Sunt de acord cu Otmar care spune că legislația e pentru politicieni și nu pentru supraveghetori. De aceea ar trebui să uh, Noi avem în legislație să, să introducem uh, în legislație principii pe care supraveghetorii să le respecte la nivel uh, național. Noi ne dorim doar să acordăm puteri uh, sporite discreționare uh, supraveghetorilor la nivel național. Uh, în uh, negocierea cu Consiliul, e foarte important să avem o poziție uh, puternică în susținerea autorității uh, bancare europene și a ESRB. Trebuie uh, ca riscurile să fie evaluate după aceeași metodă, să există o mai mare predictibilitate a implementării regulamentului Basel II în Europa și vorbesc despre asta pentru că văd că există amendamente divergente pe această temă. Am făcut și eu câteva propuneri în ceea ce privește consolidarea poziției ESRB și a EBA atunci când e vorba de cerințe suplimentare pentru rezervele de capital deci sper că veți analiza și propunerile mele. În al doilea, rata de acoperire a lichidităților și ceea ce se definește ca activ uh, lichid. Vreau să avem grijă ca aici activele să fie active de bună calitate, pentru că în unele amendamente această noțiune se diluează. Pe de altă parte, în contextul actualei propuneri legislative, se spune că obligațiunile, titlurile suverane și titlurile de stat sunt considerate active lichide. și sunt titluri de uh, foarte bună calitate garantate la nivel european. Eu nu cred că putem spune că uh, să facem o diferență între uh, acestea și să spunem că unele sunt de bună calitate și altele nu. Trebuie ca uh, aici să venim cu principii care să poată fi elaborate la nivelul 2 de către Autoritatea Bancară Europeană și Sper că putem uh, merge mai departe din acest punct de vedere. Sigur, nu putem uh, reglementa chiar totul, dar dacă avem principii uh, sănătoase, putem avea o evaluare mai corectă a instrumentelor de bună calitate. Cred că acest lucru este de mare importanță pentru, cel puțin pentru unele state membre în care există sisteme foarte elaborate de uh, împrumut și ipoteci. Aș vrea, în al treilea rând, să pun problema ratei de pârghe, ratei de leverage. Trebuie să existe o perioadă de evaluare. Am uh, depus amendamente în acest sens. În această perioadă de evaluare, poziția sectorului uh, bancar public va fi uh, luată în considerare pentru că există riscul de deteriorare pe mai departe a sectorului împrumuturilor datorită tocmai uh, cerințelor uh, de solvență suplimentare pe care trebuie să le respecte băncile. E foarte important ca la intrarea în vigoare să avem uh, aceeași dată uh, de intrare în vigoare ca și cerințele de publicitate, pentru că atunci când ceri uh, măsuri de uh, publicitate, trebuie ca în același timp să avem și uh, măsurile referitoare la rata, rata de pârghie atunci când implementăm acest sistem în întreaga Europa, cred, nu cred că toți uh, uh, administratorii de bănci uh, vor putea să se uh, mute în Statele Unite sau în Singapore. Um, în legătură cu remunerația, dacă administratorilor băncilor nu le convin aceste reglementări, uh, nu este problema mea. Ei trebuie să uh, preia răspunderea pentru că această problemă nu este doar una populistă, ci o problemă care preocupă întreaga Europa. Sunt pentru armonizare la nivel european și trebuie ca aici să fixăm o valoare uh, variabilă, dar uh, echitabilă a remunerației. În, ce privește, în ceea ce privește EMIR, sunt în favoarea amendamentelor uh, care se referă la prevederile privind uh, instrumentele derivate și fondurile de pensii, nu ar trebui să dăm înapoi, de la, să, să facem un pas înapoi de la ceea ce am obținut în această privință. În ceea ce privește coerența cu coerența punerii în aplicare în relația cu țările terțe, împărtășesc preocupările colegilor mei și cred că trebuie să analizăm cu atenție acest, aceste aspecte, dar ținând cont și de viteza cu care trebuie să ne mișcăm. Mulțumim acum pentru socialiști. Domnul uh, Zilă, domnul uh, Simon, uh, um, dat fiind faptul că foarte multă lume vrea să se uh, exprime pe această temă, am să mă uh, opresc doar la trei aspecte. În primul rând, această uh, cerință de capital nu trebuie să uh, devină un obstacol uh, în uh, acest sector. Și cred că ar trebui să avem uh, o abordare duală. E vorba, pe de o parte, de împrumuturi către persoane fizice și IMM-uri care ar putea avea un rating de risc de până la 50% în limita unei valori de 1 milion de un milion de euro trebuie uh, încurajat uh, procesul de împrumut către IMM-uri. Uh, aprecierea uh, riscului, pe de altă parte, pentru achiziția de uh, locuințe sau de clădiri. Aici există riscuri de 35-40%, dar piața, piațele imobiliare sunt de mari dimensiuni și există o adecvare mai uh, ridicată a capitalelor de uh, risc. și rate de uh, devalorizare scăzute. O ultimă remarcă. Ratele de îndatorare. Suntem pe care de a examina această chestiune pentru uh, IMM-uri, pentru comunități locale și am putea să observăm că anumite rate de îndatorare pot avea consecințe fatale. Cum rezolvăm problema? Ar trebui poate să ne orientăm după tipul de instituție, după modelul său de afaceri și trebuie să vedem care sunt structurile de finanțare și refinanțare, care sunt uh, modelele acestor instituții în ceea ce privește finanțarea uh, comunităților locale, unde nu există riscuri foarte mari și acestea sunt uh, reglementate în legislația națională. Trebuie ca aceste date privind îndatorarea să fie publicate înainte de uh, eșalonare și nu după o primă perioadă um, care nu se pot uh, plăti datoriile, pentru a avea o imagine foarte clară a uh, datoriilor la nivel uh, local. Vreau să-i mulțumesc domnului Caras pentru efort și îi urez succes în continuare. Silvia, tu ești coordonatorul pentru Arda. Silvia. Mulțumesc, mulțumesc, Otmar. S-au spus multe. Eu aș vrea să insist pe două lucruri. În primul rând, E o capcană în toate aceste pachete enorme de legislație care ne sunt înaintate în Parlament și anume că ne pierdem în detalii tehnice până când uităm care sunt alegerile politice. Am încredere în otmar că va găsi un echilibru potrivit, dar din partea statelor de, șefilor de state și de guverne a, a, a avut loc un acord al, a, um, asupra um, în Basel III, dar de fapt legislația se face prin uh, decizii ulterioare, mai ales când e vorba în ceea ce privește măsura potrivită în care uh, facem, echilibrăm siguranța și uh, modul de a nu contribui la agravarea situației economice. Cred că în acest sens lucrurile au evoluat și trebuie să ținem cont de acest lucru și de aceea nu, suntem, nu sunt favorabile anticipări în domeniul sifi Uh, Uh, anumite lucruri care vor fi făcute. Există un calendar convenit, dar această precipitare um, cu care insistăm asupra sistemului și a guvernanței nu prea mi se pare de bun acord. În, acel, în al doilea rând, unul dintre punctele cele mai importante este acela că, și Corina a menționat asta mai devreme, am uh, realizat un pachet de supraveghere care a creat instituții europene uh, și prin acest lucru am compensat uh, absența pe o perioadă mai lungă, lung, lungă durată, absența de reglementare la nivel european. Practic am acceptat uh, principiul acestui uh, cadru de reglementare unic și aceste autorități de uh, supraveghere care începe să aibă titlul european, astfel încât să beneficiem de instrumente de capital uh, Cam asta era justificarea și cred toate încercările naționale de a uh, păstra puterile autorităților de supraveghere uh, trebuie să fie respinsă de noi uh, pentru că e o chestiune de credibilitate a Parlamentului după adoptarea legislației privind supravegherea. Bineînțeles, în, în interiorul acestui cadru unic de reglementare, la nivelul al doilea, putem să ne gândim la aranjamente, fie delimitate în timp, pentru că e vorba de un stres, fie că e vorba de situații specifice, dar nu să fie derogări, așa cum au fost date până acum uh, autoritățile de supraveghere naționale. Este vorba de piața internă care este expusă riscului și am, am avut o dezbatere până acum cu uh, pluralul, markets, uh, piețe, jurisdicții la plural, dar eu învățasem uh, că ar, ar trebui să avem mai degrabă o singură piață, single market, piață unică. Apoi un alt nu știu, o să vedem dacă într-o zi um, francezii apără mai bine piața unică decât britanicii, o să râdem. Uh, dar apoi ce facem dacă nu avem parte de aplicare? De exemplu, nu vreau să îi bănuiesc pe chinez sau pe american că nu o să aplice aceste, aceste norme, dar tocmai ieșim dintr-o criză în care am crezut timp de 10 ani în zona euro că e nesuficient să existe ore ca oamenii să le și respecte. Și nu știu dacă eu am soluția, dar văd că cred că ar trebui să ne gândim împreună la ceea ce facem dacă regulile nu se aplică, nu sunt aplicate. Pentru că ne aflăm aici în uh, sistemul de autoreglementare al statelor și o să credem noi ca naivi că toată lumea o să înceapă să și aplice. Uh, și tocmai de aceea e nevoie să introducem și un uh, mecanism de salvegardare care la un moment dat să, um, poate să-și dea seama că există o problemă și că problema respectivă trebuie să fie combătută prin norme um, internaționale sau uh, naționale. Dar această chestiune că nu există acest inform, această punere uh, în aplicare, cred că acesta ar însemna să lăsăm așa un fel de uh, lacună imensă în sistem. Apoi, în ceea ce privește împrumuturile bilaterale și băncile din umbră, o să am aș mai avea câteva comentarii, dar o să le las deoparte, însă să nu uităm uh, că nu trebuie să ne pierdem în detalii tehnice. Mulțumesc. Acum uh, trecem la PPE. Astrid, tu urmezi, dacă ești pregătită. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mă scuz în fața raportorului și a membrilor, dar a trebuit să votez, să particip la un vot în altă parte. Am încercat să aduc o contribuție în altă parte, de aceea am ieșit. O să mă limitez la două, trei puncte esențiale care se referă la amendamentele mele în ceea ce privește uh, rata de lichidități pe uh, termen scurt, LCR-ul. Limitarea uh, la 65% a outflow-urilor și la 30% a inflow-urilor. Acest mecanism constrânge băncile uh, să dețină în orice condiție o rezervă de active lichide care să reprezinte 25% din fluxul de lichidități uh, la ieșire. Un astfel de sistem se aplică uniform tuturor băncilor, indiferent de situația lichidităților acestora. Limitarea aceasta, nu, de 75%, mă scuzați, limitează în uh, acordul Basel 3 pe care îl uh, transpunem astăzi în legislația europeană prin acest pachet uh, um, legislativ CRD 4, însă în uh, referențialul uh, Basel 3 această limitare nu se aplică decât la nivel consolidat atunci când e vorba de uh, un grup uh, bancar transfrontalier, iar în cadrul european faptul că uh, uh, aplicăm uh, aceste reguli prudențiale atât la nivel uh, prudențial cât și la nivel individual. Prin acest lucru, limitarea devine aplicabilă atât la, nivelul la nivelul consolidat cât și la nivelul filialelor unui grup care uh, fac obiectul unei uh, supravegheri uh, prudențiale individual. Atunci, totalitatea filialelor unui grup va trebui să, de, să dețină o rezervă de active lichide suficient de mare pentru a bloc, ceea ce ar însemna că um, lichiditățile grupului pot fi blocate la nivelul um, um filialelor. Ori acest lucru nu, nu mi se pare potrivit să se creeze astfel de rezerve de lichidități artificiale uh, când situația financiară a unui grup este una bună, sănătoasă și când grupul respectiv uh, respectă totalitatea normelor prudențiale de uh, solvabilitate și de lichidități uh, care sunt prevăzute de aceste reglementări, reglementări CRD 4. Deci propun eliminarea acestei limitări la 75% să se aplice doar la nivel individual uh, Uh, și să o păstrăm, uh, să fie eliminată la nivel individual, să fie aplicată doar la nivel consolidat. Sper că acest lucru uh, poate fi aplicat pentru că respectăm acordul Basel III, ținând totuși cont de aspectele specifice europene care ne duc la aplicarea regulilor prudențiale la, un nivel dublu, consolidat și individual. Apoi consider că unele dintre limite merg un pic cam departe în ceea ce privește delegarea de putere, astfel, astfel nu sunt de acord cu uh, prevederile articolului 108.3 care conferă ABE-ului uh, mandatul de a uh, redacta un standard tehnic care să fixeze metodologia de calcul pentru ieșirile pentru aceste produse și servicii. Uh, într-adevăr, ținând cont importanța acestui subiect și de sumele enorme în uh, joc, consider că um, ar trebui ca codecizia să fie calea de luare de decizii iar uh, Comisia propune să îi se acorde puterea de legiferare prin acte delegate, este articolul 144 în ceea ce privește dispozițiile finale, în ceea ce privește CRU. Ceea ce înseamnă sumele um, și nivelurile definitive de ieșiri și de intrări pe diferitele tipuri de active și de pasive, iar lista definitivă a activelor uh, eligibile pentru rezerva de active lichide pe care băncile vor trebui să o dețină pentru a putea face față ieșirilor nete. Având în vedere uh, caracterul lor strategic, uh, Uh, trebuie, după părerea mea, să fie um, aplicată și aici o procedură de codecizie. Și apoi, uh, ultimul lucru în ceea ce privește revizuirea um, expunerilor mari, uh, aici va fi nevoie de um, implicarea tuturor părților interesate, Comisia, Industria Bancară, Autoritățile de Supraveghere, AB, precum și Consiliul și Parlamentul, în ipoteza în care Comisia ar decide să propună un text legislativ. Consider apoi că acest termen de 31 decembrie 2013 nu este unul uh, realist, având în vedere agenda legislativă mm, pe care o avem în față și propun așadar să se uh, reporteze revizuirea regimului de expuneri mari la 31 decembrie 2011, data la care trebuie să punem în aplicare totalitatea uh, dispozitivelor Basel 3 și CRD 4 în, uh, la finalul uh, fazei tranzitorii prevăzute în dispoziție. Iată care uh, este esența amendamentelor mele și sper că raportorul va putea să țină cont de acestea. Mulțumesc! Thank you very much. Um, next it's... Mulțumesc foarte mult. Acum Gunnar. Mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc și lui Otmar pentru un raport excelent. De asemenea, mulțumiri raportorilor din umbră pentru spiritul de cooperare și de dialog de care au dat dovadă. Cred că este ușor să privești acest raport ca pe unul tehnic, pentru că conține o, se- un, o cantitate enormă de detalii tehnice, dar uh, trebuie să fie văzut, așa cum îl vede și raportorul, că este vorba de un raport uh, politic, pentru că se referă la stabilitate, dar și la capacitatea de a finanța investiții în economia europeană și trebuie să stabilim un echilibru bun între aceste aspecte. Pentru mine, unul dintre lucrurile cel mai importante este acela de a ne asigura că avem uh, de a face cu un nivel um, înalt de răspundere în industria bancară. Uh, iar alături de acesta trebuie să ne asigurăm că este posibil trebuie să-și asume răspunderea. De, asemenea, am de aceea am înaintat câteva amenamente referitoare la um, guvernanța corporativă um, prin uh, implicarea um, răspunderii acționarilor. Lucru care mie mi se pare important. Ne trebuie sisteme transparente și răspunderea acționarilor în ceea ce privește numirea consiliilor de administrație și așa mai departe. Al doilea lucru legat de răspundere este acela că e esențial să avem o piață unică deschisă. Dar acest lucru nu exclude ca în cazul statelor membre care au o situație diferită a sistemului lor bancar, um, o, o cotă mai mare a economiei, ca acesta să poată totuși să țină, să poată lua măsuri legate de uh, niveluri um, uh, de cerințe mai uh, stricte de capital pentru că au și riscuri mai mari. Dacă iau un exemplu extrem, de exemplu, în Islanda, de exemplu, în zona EEA. Islanda are un sistem bancar foarte mare. Cred că ar fi foarte potrivit ca Islanda să aibă cerințe mai stricte. Uh, Deși, bineînțeles că nu, se, nu fac obiectul discuțiilor noastre de acum, dar uh, există și unele state membre care au un sistem bancar relativ mare uh, prin comparație cu economia și în cazul acestor ar fi rezonabil să existe cerințe mai stricte, pentru că acest lucru nu tulbură concurența, nu subminează um, principiile concurenței echitabile, dar contribuie la uh, stabilitate în ceea ce privește îndepărtarea și ținerea la distanța riscurilor sistemice și cred că ar fi foarte înțelept dacă în această directivă s-ar, putea lăsa o flexibilitate, o deschidere pentru aceste țări să uh, răspundă sistemurilor riscu, riscurilor sistemice mai mari cu cerințe mai uh, exigente. Apoi când vorbim despre IMM-uri, ocazia sistemului bancar de a le uh, Uh, acorda IMM-urilor capital, trebuie să fim conștienți de faptul că uh, în cadrul uh, acestor IMM-uri avem o contrabalansare și o ponderare corespunzătoare a riscurilor, pentru că noi ne gândim că toate riscurile sunt la fel, dar cele care, iar cele care vor avea de suferit în urma acestei abordări vor fi IMM-urile. Deci trebuie să ne asigurăm că băncile pot să-și asume, să, să facă o analiză corespunzătoare a diferitelor tipuri de riscuri și atunci e nevoie de un pic mai multă flexibilitate, mai mult spațiu, pe, uh, asigurându-se în același timp finanțarea uh, unor uh, întreprinderi importante în Uniunea noastră europeană. Voi încheia cu uh, uh, acest record de două minute, sub două minute, ca să sublinieze mesajul pe care vreau să-l trimit. Din din, uh, din nefericire n-am pornit cronometru decât târziu după ce început să Dar e bine. Înainte, da, înainte vreau să spun uh, în uh, apărarea mea că am vorbit și pentru colegul meu. Uh, da, știu exact cât a vorbit fiecare și cred că un raportor uh, din umbră care să vorbească uh, 12 minute e acceptabil. De asemenea și o intervenție de 20 de minute a raportorului, iar alte uh, persoane au vorbit uneori și peste 6 minute. Cred că proporția este una rezonabilă. Uh, următorul vorbitor pentru mai puțin de 12 minute este Andres. Mulțumesc. Uh um, într-adevăr, 60, câteva sute de, 1600 de, de, de amendamente, într-adevăr, înseamnă discuții multe, dar eu consider că trebuie să avem o abordare uniformă pentru um, instituțiile de credit și aici uh, sprijinul meu este necondiționat în ciuda tuturor dificultăților de a ajunge la compromis. Aș vrea să spun două lucruri pe care aș vrea să le um, rezum în cuvintele mele. 1. Este în interesul nostru și spun asta care reprezentant al statului membru care se confruntă, unui stat membru care se conflictă, se confruntă cu această situație. Risc, riscurile asociate creditelor acordate IMM-urilor trebuie să fie luate în considerare uh, dacă facem acest lucru, cum, așa cum a, cum a propus colegii mei, nu știu, poate domnul Caras poate să găsească o altă soluție, dar uh, nu uh, împrumuturile pentru IMM-uri au fost cele care au cauzat uh, criza și uh, cred că e interesul nostru să le acordăm un rating mai bun acestora. Nu cred că ar trebui să facem diferențe care să defavorizeze instituțiile mai mici. măsurile pe care le așteptăm, le, suntem pe care să le adoptăm, le vor face viața mai dificilă. Iar acum, referitor la ce a spus Astrid Luling, nu ne trebuie um, o competență, competență mai mare pentru AB, ne trebuie o funcție de coordonare. Până acum a avut um, capacitatea de a acționa independent pe piețe, dar până acum, în ultimele luni, activitatea n-a fost una prea încurajatoare, dar rămâne totuși uh, într-o fază prea... Uh, timpurie. Mulțumim, Andreas. Acum Antonio Sanchez. Doamna președintă, și eu aș vrea să spun ceva la, în această dezbatere. Ca să explic uh, la ce se referă amendamentele mele, astfel încât raportorul să le ia în considerare. Scopul meu a fost să consolidez durabilitatea instituțiilor financiare acest lucru trebuie să fie făcut prin consolidarea guvernanței pe de o parte și apoi prin um, interzicerea uh, ca acestea să aibă niște um, rate de naturare prea mari. În ceea ce privește guvernanța, cred că acesta a trebuit să păstreze anumite competențe în acest sens, dar noi a trebuit să avem niște standarde în care să le comparăm, uh, fie la nivel OCDE. Iar când vine vorba despre rolul organismului de uh, administrare, da, aici uh, cred că trebuie respectate aceste nume și de aceea am prezentat aceste amendamente. Apoi mai sunt și diferențe între autoritățile de supraveghere. Suntem într-o piață unică, dar există și piețe la plural. Există piețe pentru că există situații diferite. Dacă ne gândim la piața imobiliară și atunci și măsurile prudențiale trebuie să fie diferite și măsurile de protecție a consumatorilor trebuie să fie legate de uh, situațiile respective. Când există diferențe între autoritățile din țara de origine și țara gază, trebuie să uh, recunoaștem că uh, ne trebuie o reglementare um, la nivel european, pentru că vrem totuși să păstrăm această piață unică și nu pot să existe diferențe, un nivel, de, um, un nivel prudențial să fie mai mic decât celălalt, deci trebuie să fie specificate clar aceste lucruri. Și dacă vrem să îmbunătățim uh, nivelul de stabilitate, trebuie să ne gândim și la um, aspectele ciclice, la um, capital propriu de, de rang 1. În ceea ce privește Uh, investițiile sabure și tratamentul fielor. Și aici sunt discuții. De, nu putem, trebuie să evităm și aici um, ca tratamentul de la un stat la altul să fie diferit. Este necesario Trebuie să avem niște măsuri care să impună o limită de siguranță și care să aibă o valoare și trebuie să înțelegem că dacă avem o, uh, o filială și uh, avem cerințe speciale de capitalizare pentru acea filială, s-ar încuraja mai degrabă decapitalizarea și nu recapitalizarea. Încă o întrebare importantă se referă la pierderi. Vorbim despre piața unică și trebuie să putem face comparația între pierderi. Și trebuie să stabilim un mecanism clar pentru a face acest lucru, astfel încât pierderile să poată fi comparate la nivel european. Diversele modele de afaceri s-ar putea să ne îngreuneze stabilirea unor modele comune pentru acest lucru. În ceea ce privește uh, ipotecile, am avut și acolo un amendament uh, ceea ce s-a făcut la pachetul de stabilitate financiară în acest sens trebuie să fie luat în calcul. În ceea ce privește lichiditățile, vă rog să nu uitați și de obligațiunile corporatiste. Trebuie să ne fie foarte clar că trebuie să evităm uh, uh această, acest sistem uh, toxic de a transforma uh, lucrurile în obligațiuni. Deci trebuie să nu uităm că nu trebuie să impunem poveri suplimentare sau excesive sistemului pentru că avem nevoie de uh, creștere durabilă care trebuie să fie încurajată în acest mod. Mulțumesc, Aniensen. Mulțumesc, doamna președinte, și îi mulțumesc și raportorului pentru această abordare și le mulțumesc și raportorilor din umbră pentru abordarea lor, în special în ceea ce privește flexibilitatea, pentru că eu am un singur punct pe care vreau să-l uh, menționez. Venind din Danemarca, cred că domnul Caras înțelege la ce vreau să mă refer. Am uh, transmis mai multe amendamente împreună cu alți uh, deputați în ceea ce privește regulile de lichidități, lucru care are legătură cu situația pentru uh, instituțiile de credit din uh, Danemarca, pentru că uh, pentru, în țara mea, uh, practic două treimi din uh, împrumuturi se fac prin aceste instituții. Ei nu uh, preiau uh, depozite, ci este un sistem foarte stabil cu o transmitere clară a riscului, este ieftin pentru cei care împrumută, au marje scăzute pentru, de risc pentru instituțiile financiare și motivul pentru care această idee nu a fost exportată în alte țări este pentru că nu creează bancheri bogați a funcționat în cele mai grele momente de criză imediat după căderea uh, Lehman Brothers, deci este un sistem foarte robust. Propunerea comisiei și raportul domnului Caras ne-au ajutat să îndepărtăm o parte din problemele care apăreau în propunerea inițială, dar există în continuare niște subiecte minore legate de lichidități, dar nu o să intru în detalii Vreau doar să subliniez acest lucru pentru cei prezenți. Trebuie să spun de asemenea că o parte din propunerile care vin din partea altor uh, deputați ar uh, crea noi dificultăți, deci ar merge în uh, regres, pentru că trebuie să fim foarte atenți la modul în care sunt formulate aceste amendamente depuse. Finanțarea stabilă a fost discutată și domnul Caras a sugerat să analizăm modul în care merge evaluarea și trebuie să spun că, din punctul meu de vedere, acesta nu e doar un subiect tehnic, este și un subiect uh, foarte politic. Și ultimul lucru pe care l-aș menționa ar fi uh, problema lui Basel 1, menționată și de Vicky Ford, uh, acolo unde am depus un amendament împreună cu alții, care reprezintă un oarecare compromis, care nu uh, renunță la bază 1, ceea ce reprezintă o problemă pentru anumite bănci, ci acordă ABE-ului ABE uh, ABE competențe de a uh, evalua lucrurile mai simplu. Aștept cu interes să avem uh, discuții pe această temă și, să găsim, și sper să găsim o soluție bună și flexibilă. Mulțumesc foarte mult. Acum Pablo. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc și raportorului pentru munca pe care a depus-o și pentru munca pe care încă o mai are de făcut. Din moment ce trăim în momente excepționale, cu toții lucrăm din greu pentru a ne asigura că ceea ce s-a întâmplat în lumea financiară recent nu se mai repetă. Deci trebuie să creștem cerințele de capital pentru datoria publică, în primul rând. Datoria suverană e, ar trebui să fie un uh, activ care să fie uh, fără riscuri, pentru că altfel vom avea o lipsă de încredere în Uniunea Europeană. vedem deja că această lipsă de încredere uh, a apărut și trebuie să facem tot posibilul pentru a ne asigura că sprijinim economia pe care o avem și trebuie să fim precauți să nu transmitem uh, mesaje uh, contradictorii publicului. În ceea ce privește ce a spus Antolin, cred că trebuie să privim softul deținut de bănci ca active, care pot fi uh, preluate de creditori în cazul uh, unei, uh, unui faliment. În Statele Unite, softul este deja tratat, deci programele informatice sunt deja tratate ca active tangibile. Trebuie să facem tot posibilul pentru a reduce uh, ocazi, uh, șansa ca uh, companiile sau băncile să uh, dea faliment. Și cred că este foarte bine ca în grupul nostru să impunem cerințe maxime instituțiilor de credit și filialelor lor. În ceea ce privește lichiditățile, trebuie să ne asigurăm că există certitudine juridică în acest caz. Banca Centrală Europeană are un rol central de jucat. În ceea ce privește IMM-urile, am depus un amendament cu un obiectiv dublu. Primul obiectiv este acela de a obține o creștere a finanțării pentru IMM-urile europene și de a evita restricțiile de creditare impuse acestora. Și de aceea avem nevoie să avem niște cerințe de capital mai rezonabile pentru IMM-uri și în același timp trebuie să permitem o creștere a capitalului de risc pentru IMM-uri. Aș dori să-i mulțumesc raportorului și să mulțumesc și ție, Sharon. Mulțumesc încă doi vorbitori înainte să-i dau cuvântul din nou raportorului. Mulțumesc, doamnă președinte. Pot să fiu foarte succint, spune domnul Dorfman. În ceea ce privește IMM-urile și creditarea IMM-urilor, sunt de acord cu ceea ce s-a spus deja. Acesta este un factor extrem de important pentru viitorul economiei noastre. Mai e un subiect pe care nu l-am discutat astăzi și anume situația specială a băncilor cooperative mici. Uh, în, Statele Unite, în anumite state membre și cu siguranță în Italia, de unde provin eu, avem sisteme bancare uh, de cooperativă cu bănci foarte mici, care la rândul lor fac parte din grupuri mai mari care cooperează. Asta reprezintă 10% din sistemul bancar din Italia. Și situația specială a acestor bănci mici trebuie să fie luată în calcul. Am aici două puncte. În primul rând, amendamentul 293, acolo unde vorbesc despre sistemul de gestionare sau de management pentru aceste bănci uh, grupate. Uh, Cred că ele ar trebui să fie tratate pe picior de egalitate cu grupurile bancare normale în ceea ce privește modul în care aceste uh, grupuri sunt uh, manageriate. Al doilea punct în amendamentul meu se referă la tot la aceste grupuri de bănci mai mici care lucrează împreună și dau dovadă de solidaritate. cred că aceste aranjamente trebuie să fie luate în calcul și am explicat acest lucru în uh, amendamentul 1159. Oricum sunt de acord cu, în afară de asta, sunt de acord cu tot ce s-a spus până acum. Mulțumesc foarte mult pentru început. Aș dori să-i mulțumesc uh, raportorului, domnul Caras, pentru munca sa excelentă, pentru că a tras atenția asupra problemelor pe care le-am identificat și eu în amendamentele mele. V-am trimis deja aceste amendamente, așa că dați-mi voie să vă atrag atenția asupra unui alt punct important. Impresia mea este că atunci când vorbim despre cerințe de capital, care sunt atât de importante pentru piață, în, uh, care se confruntă cu diverse pericole, întotdeauna vorbim despre asta, fără să fim întotdeauna conștienți că trebuie să facem mai multe pentru a proteja piața comună. Eu sunt un susținător al pieței comune și se pare că și colegii din Franța sunt din ce în ce mai entuziaști față de piața unică, dar ar trebui să vorbim mai mult, spre exemplu, despre serviciile financiare pe piața comună. Aici uh, luptăm pentru piața comună, dar cred că acest lucru ar putea să destabilizeze sistemul financiar, motivul fiind că sistemul financiar există deja și odată ce încercăm să-l modificăm, să modificăm uh, limitele de lichidități pentru a lua în uh, calcul și uh, grupurile mai mici. Pentru piețele locale care există deja, aceasta ar fi o problemă pentru că se iau în calcul diverse diviziuni și cred că acest lucru ar putea să destabilizeze sistemul. Asta este o amenințare asupra care am dorit să vă atrag atenția. În timpul acestei discuții am revenit la ceea ce am spus și mai devreme în ceea ce privește cerințele uh, de lichidități. Trebuie să luăm în calcul faptul trebuie să luăm în calcul uh, factorii locali, deci vă atrag atenția asupra acestora. În ceea ce privește armonizarea și luarea în calcul a specificităților locale. S-au spus deja foarte multe pe această temă, dar o să vă atrag atenția asupra unei, unui subiect care încă nu a fost deschis. Vorbim foarte des despre Basel 3, dar Basel 3 recomandă precauție în ceea ce privește armonizarea în conformitate cu Basel III, specificitățile locale trebuie să fie luate în calcul și trebuie să facă calcule locale legate de cerințele de capital. Deci cred că trebuie să fim foarte atenți și foarte serioși cu această problemă. Trebuie să găsim o soluție care să ajute piața comună, dar care în același timp să nu submineze măsurile de siguranță care există deja și care ne protejează foarte bine împotriva crizelor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Pentru că mai avem timp, raportorul a indicat că vrea să asculte și părerea comisiei. Deci o să vă dau cuvântul. Evident, nu puteți vorbi la infinit. Deci o să vă rog să analizați uh, punctele principale și nu fiecare amendament în parte. Mulțumesc. Mulțumesc, președinte. Într-adevăr, dezbaterea a fost una foarte bogată, deci nu avem uh, intenția de a trece prin text punct cu punct. Mulțumim uh, raportorului și echipei sale pentru propunere și pentru activitatea uh, pe care au desfășurat-o. Este impresionant. Ne place și nivelul de interes din Parlament. Multe dintre amendamente uh, Uh, ne-au luat-o practică înainte. În ceea ce privește calendarul, uh, mulți dintre dumneavoastră au confirmat importanța de a uh, trata dosarul foarte repede, deși în același timp trebuie să păstrăm un nivel înalt de calitate. Bineînțeles, salutăm ambele idei. Domnul Lambert a spus că vrea să demareze o concurență cu o cursă cu Consiliul pentru a ajunge pe primul loc. Eu vă urez mult succes pentru că și Consiliul este la fel de ambițios și vrea să ajungă la un acord uh, în următoarele săptămâni sau luni pentru a fi gata la timp. Deci salutăm nivelul de ambiție din ambele instituții. În ceea ce privește IMM-urile, mulți dintre dumneavoastră au subliniat importanța de a găsi un tratament corect pentru IMM-uri. Comisia împărtășește acest punct de vedere și am identificat și noi de la bun început ca unul din punctele cheie ale proiectului, am introdus o clauză de revizuire la momentul potrivit în propunere și am solicitat ABS să Uh, aibă o primă evaluare până în luna septembrie acestui an. Împărtășim, deci, ideea de a uh, găsi un tratament corect pentru IMM-uri, dar în același timp vrem să solicităm precauția necesară. Nu ar trebui să uh, ne pripim pentru a acorda un tratament mai favorabil fără a ă, lua în calcul toate datele necesare. Și din acest punct de vedere, bineînțeles, noi nu ne-am opune ideii de a avea o clauză de revizuire anticipată. Nu suntem siguri că avem toate datele uh, în acest moment pentru a modifica sistemul uh, în mod semnificativ. În ceea ce privește remunerația, subiect care a fost deschis de mai mulți vorbitori până acum, mulți dintre dumneavoastră au spus că am dorit să fim mai duri în ceea ce privește remunerația și să uh, introducem o relație mai bună între partea fixă și partea variabilă. Un comisar uh, Barnier a spus de multe ori că acest punct este doar începutul și prevederile uh, introduse în uh, propunere și aplicabile în acest moment nu sunt suficient de bine implementate în realitate. El ar fi uh, deschis uh, unor îmbunătățiri suplimentare aduse sistemului, așa încât suntem pregătiți să examinăm posibilele îmbunătățiri pentru prevederile de remunerare în ceea ce privește Statele Unite și ceilalți parteneri din lume și dacă aceștia vor uh, aplica sau nu Basel 3, o îngrijorare cheie pentru mulți dintre dumneavoastră și o îngrijorare cheie și pentru Comisie este importanța gestionării situației și s-a făcut trimitere aici la solicitarea de informare, la solicitarea adresată Comisiei de a aduce informații. Noi am spus că monitorizăm procesul foarte atent la fiecare pas, ținem legătura uh, în mod uh, constant cu uh, toate jurisdicțiile din lume și din ce am înțeles noi, Statele Unite sunt din ce în ce mai aproape de a avea un proiect de reguli și avem, motiv să, avem motive să credem că acest lucru se va întâmpla în aprilie, dacă se respectă ceea ce au anunțat foarte recent. Și dacă acest lucru este adevărat, atunci vom fi într-o poziție, atât în Parlament cât și în Consiliu, să evaluăm mult mai bine ceea ce intenționează Statele Unite să facă. Și de acolo vom putea să tragem concluziile potrivite. Încă o idee, poate știți că există un proces de plin de evaluare a implementării la nivelul Basel și acest proces a demarat deja. Comisia va avea o contribuție foarte mare aici, bineînțeles și alte jurisdicții vor fi presate să respecte termenele limită și să ofere informațiile necesare Comisiei de la Basel. Un ultim punct foarte rapid, dar acesta este evident cel mai important punct, pentru că știm cu toții că mulți dintre dumneavoastră sunt foarte interesați uh, de acest subiect, este armonizarea maximă și uh, regulamentul unic. Mulți dintre dumneavoastră au subliniat uh, necesitatea de a avea un echilibru bun și au uh, exprimat sprijin pentru armonizarea maximă și pentru regulament unic, dar în același timp au solicitat și flexibilitate. După cum știți, Comisia a introdus uh, în uh, propunerea sa multe instrumente de flexibilitate. Ne-am considerat că sunt foarte bune și că echilibrul este cel adecvat și înțelegem din discuțiile din Parlament și din Consiliu că sistemul s-ar putea să fie uh, îmbunătățit, ar trebui să fie îmbunătățit și suntem deschiși pentru acest uh, lucru. Și, așa cum mulți dintre noastre au spus, noi credem că acest lucru trebuie să fie făcut uh, într-un mod precaut și echilibrat. Deci, flexibilitate suplimentară asupra unor subiecte bine definite, da, dar nu în detrimentul pieței unice. În, acest, uh, în această privință sprijinim, desigur, o implicare suplimentare a organismelor europene, cum ar fi ABE, și cu toate acestea am uh, insistat să avem un rol uh, important de intervenție noi în calitate de comisie lucru care a fost menționat și de mulți dintre dumneavoastră, pentru că Comisia are un rol cheie de jucat în păstrarea echilibrului. Și aici mă opresc. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și, în final, ca să încheiem, dau cuvântul raportorului Otmar. Doamnelor și domnilor, mulțumesc foarte mult. Sunt recunoscător pentru acest uh, schimb foarte intens de opinii. Cred că pot spune că mulți dintre vorbitori au repetat ceea ce am mai spus și la ultima întâlnire, când am discutat despre acest subiect, dar trebuie să vedem ce progrese s-au făcut. Foarte multe lucruri uh, cerută astăzi. au fost, uh, de fapt, anumite uh, uh, sublinieri ale ale um, amendamentelor deja depuse avem o propunere pentru o reducere cu 30% a cerințelor uh, vis-a-vis de IMM-uri ar fi un pas uh, important și uh, în direcția corectă. Nu cred că ceea ce facem nu este suficient. Dacă obținem această reducere, vom face progrese substanțiale pentru încurajarea IMM-urilor. nu are niciun rost să cerem un prag mai ridicat pentru că trebuie să ținem cont de situația actuală. Dacă reducem însă acest prag, cred că e o măsură corectă de uh, limitare gradului de risc. Acest uh, raport uh, parcurge acum o procedură legislativă, de aceea trebuie să clarificăm toate aspectele în această etapă. Și avem suficient timp să facem acest lucru. În ceea ce privește cele spuse de comisie, Aș vrea să răspund foarte clar, foarte ferm că Comisia are o atitudine mult mai curajoasă decât uh, Consiliul. Aici nu e loc pentru neutralitate, scopul tuturor fiind să ajungem la o legislație bună și ușor de pus în aplicare. În ceea ce privește acele cooperative bancare, acele asociații de bănci uh, de mici dimensiuni, ea se regăsește în propunerea mea avem uh, incluse în această propunere că casele de economii și cu micile uh, asociații bancare, ele sunt recunoscute și în regulamentul Basel Nu judecăm însă la fel toate băncile. Ținem cont de uh, dimensiunea fiecăruia de caracteristicile specifice ce țin de uh, aceste uh, cooperative, asociații bancare. Iar pentru IMM-uri uh, e uh, adevărat că trebuie să facem progrese în continuare. E adevărat, e o problemă de transparență, e vorba uh, până la urmă și de separarea puterilor. Trebuie să construim în acest raport, să includem în acest raport măsuri care și-au dovedit viabilitatea. Am avut foarte multe discuții de detaliu privind amendamentele. Am uh, ajuns în foarte multe cazuri la compromisuri constructive și apelez la dumneavoastră să aveți în continuare aceeași atitudine constructivă pentru a putea ajunge la rezultate cât mai rapid posibil. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Cred că comisia noastră nu o să mai fie dată la o parte de Consiliu de acum înainte. Bun, acum avem o altă... O, vom avea pe 12 aprilie o al, un alt schimb de opinii în legătură cu uh, acest subiect. Până atunci poate că se vor mai uh, obține niște uh, amendamente de compromis. În aprilie, pe 26, Uh, vom avea o nouă întâlnire. Aș vrea să vă previn că în această după amiază, când ne uh, întâlnim aici cu uh, Comitetul pentru Ocuparea Forței de Muncă, trebuie să știți că mm, plăcuțele cu numele dumneavoastră vor fi mutate din loc Deci o să fie un pic mai greu să vă găsiți locuri. Avem la trei întâlnirea coordonatorilor, coordonatorilor și întâlnirea troicăi începe la patru. Mulțumesc!